să dau cuvântul uh, președintelui Consiliului uh, European, domnul Donatus. Vă rog. President, members of... Mulțumesc, domnule președinte, membri ai Parlamentului. Ultimul Consiliu European a fost uh, unul dintre cele mai dificile din mandatul meu și deși am ajuns la o soluție comună, testul timpului ne așteaptă având în vedere referatul unit cu privire la rămânerea sau nu în Uniunea Europeană. Doar cetățenii britanici sunt cei care pot și vor hotărâ cu privire la această chestiune. Ce putem face noi este să ajungem la un nou acord cu Regatul Unit în cadrul Uniunii Europene și exact asta am și făcut. Cei 28 de șefi de stat și de guvern au convenit în unanimitate și au adoptat un acord obligatoriu și irreversibil între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Decizia privind acest nou acord este în concordanță cu prevederile tratatelor și nu poate fi anulată de Curtea Europeană de Justiție. Însă, va intra în vigoare doar în cazul în care cetățenii britanici votează să rămână. Dacă votează ieșirea din Uniunea Europeană, acordul respectiv va înceta să producă efect. Am convenit să facem acest lucru astfel încât să nu compromită valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi libera circulație și principiul non-discriminării, și fără a compromite viitorul dezvoltării Uniunii Monetare și Economice. Dacă aș fi avut îndoieli în acest sens, eu n-aș fi propus un astfel de acord. În ciuda problemelor cu care ne-am confruntat, liderii nu au părăsit masa de negociere pentru că eram conștienți cu toții de miza și anume dorința ca Uniunea Europeană să își aibă printre membrii săi Regatul Unit și viitorul politic. Și aș vrea să-i mulțumesc președintelui Juncker și întregii sale echipe pentru că am lucrat îndeaproape pe durata întregului proces. Dați-mi voie de asemenea să voie să mulțumesc echipei de negociatori ai Parlamentului implicați în negociere, care au dat dovadă de o mare eficiență în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite. Sunt convins de faptul că trebuie ca Parlamentul European să fie pe deplin implicat în acest proces. Țin minte discuțiile esențiale pe care le-am avut cu președintele Schulz, cu domnul Verhofstadt și cu domnul Galtieri și domnul Brock. Datorită dumneavoastră, acest acord ne-a permis să luăm în considerare interesele Uniunii Europene în ansamblul său. Fără sprijinul dumneavoastră n-ar fi fost posibil să ajungem la acest acord. Vă mulțumesc pentru asta. Uniunea Europeană va respecta hotărârea poporului britanic. În cazul în care majoritatea votează ieșirea din Uniunea Europeană, asta se va și întâmpla și Europa va fi schimbată pe veci. Va fi o schimbare în rău. Sigur, asta este părerea mea personală. Primul ministru Cameron a declarat luni în Camera Comunelor că nu e momentul să divizăm vestul, lucru cu care sunt în totalitate de acord. This is... De aceea am făcut tot ce mi-a stat în putere să împiedic acest lucru să se întâmple. Pe de altă parte, dacă Regatul Unit hotărăște să rămâne, sper că Parlamentul se va asigura că acordul încheiat va fi transpus în legislație și va intra în vigoare în mod corespunzător. Stimați membri ai Parlamentului, o să mă refer acum la criza migrației. Liderii au convenit că planul nostru comun de acțiune cu Turcia trebuie să rămână o prioritate și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru reușita acestuia. Ceea ce înseamnă că Numărul mare de migranți cu care ne confruntăm trebuie să scadă și încă într-un ritm accelerat și de aceea am hotărât să organizăm o reuniune specială cu Turcia pe data de 7 martie. Discuțiile între lideri s-au axat pe construirea de consens într-un moment de criză. Și în acest sens trebuie să evităm, în primul rând, să nu există o luptă între planurile noastre A, B sau C pentru că este absolut ilogic și nu face decât să dea naștere la diviziuni între um, părți ale Europei, fără să ne apropie de soluție. Trebuie să încercăm o abordare sintetică a tuturor posibilităților. Asta în primul rând. În al doilea rând, răspunsul european nu se referă doar la deciziile luate la Bruxelles, ci implică, chiar într-o mai mare măsură, deciziile care sunt luate la nivelul capitalelor statelor membre, lucru pe care trebuie să-l acceptăm. În același timp, trebuie să încercăm să îmbunătățim nivelul de coordonare între deciziile respective. Uniunea Europeană există pentru ca noi toți să putem coopera. Și, în final, trebuie să respectăm regulile și legile pe care le-am adoptat împreună. Acest lucru se referă atât la deciziile privind relocarea migranților, cât și la nevoia de a ajunge înapoi într-o situație în care toate statele membre ale zonei Schengen aplică normele codului frontierelor Schengen în totalitate. Fără îndoială, Schengen trebuie să fie restaurat și pentru asta e nevoie de mari eforturi politice și financiare. Vor fi țări care nu vor putea face față acestei provocări însă Europa va fi prezentă pentru a oferi sprijin. Trebuie să investim în Schengen, nu să ne asigurăm că se prăbușește. Viitorul zonei Schengen va fi unul dintre subiectele cheie abordate lider pe 7 martie. Acest lucru ne confirmă nevoia de asistență umanitară care să ajungă în Siria și în zonele din regiune. Salutăm conferința donatorilor din Londra, unde două treimi din angajamente au venit din partea Europei. Liderii au convenit să acționeze rapid pentru cele 3,3 miliarde de euro angajate pentru 2016, precum și cele 3 miliarde de euro pentru ajutarea refugiaților din Turcia. Aceasta nu este doar răspunderea Europei. Prin urmare, eu voi construi să voi continua să construiesc un răspuns global uh, la reuniunile G7 și G20 care vor avea loc anul acesta. Și vreau să îmi închei intervenția prin avocere să nu lăsați ca zilele grele să ne deturneze eforturile. Nu putem sta și aștepta să vedem ce se întâmplă. Traversăm perioada cea mai dură și mai riscantă din uh, istoria Europei. Trebuie să acționăm ferm și mă bazez pe dumneavoastră pentru asta. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte al Consiliului și acum în numele Comisiei Europene dau cuvântul domnului Juncker. Sehr Herr Präsident. Stimate domnule președinte. Împreună cu prietenii noștri britanici am avut o dezbatere dură și îndelungată. Negocierile au fost dificile, dar până la urmă împreună cele alte, celelalte 27 state membre împreună cu Regatul Unit, am dovedit că Europa e capabilă să ia decizii, deși situația cu care se confruntă e deosebit de dificilă. Aș vrea aici să aduc omagiu deosebit președintelui Tusk, care în mod amical și eficient a asistat comisia să, și a, a condus dezbaterea cu eleganță și corectitudine. La fel, îmi aduc omagiile președintelui Schulz și șerpașilor Parlamentului European, fără de care și fără inspirația cărora rezultatul n-ar fi putut fi cel care a fost. Am încheiat un acord cu Regatul Unit. Prim-ministrul britanic a obținut maximum din ceea ce putea spera și celelalte state membre i-au oferit maximum din ceea ce putea oferi, ceea ce îmi permite să spun că acordul cu Regatul Unit este unul fair, echilibrat și respectă marile principii ale Uniunii Europene și în același timp ține cont de îngrijorările, dorințele și sugestiile Regatului Unit. Deci, Consider că poporul britanic, care în istoria sa adesea și-a dovedit curajul și înțelepciunea, va spune da acordului pe care l-am semnat cu Regatul Unit. Și Comisia, din ziua în care poporul britanic va fi aprobat acordul nostru, va sesiza Parlamentul și Consiliul cu textele legislative necesare, mai ales în, ce, în ceea ce ține aspectele sociale ale acordului cu Regatul Unit. Dar vom ajunge la acest punct atunci când propunerile legislative ale Comisiei vor fi fost depuse. Desigur că ocazia ultimului Consiliu am discutat și aspecte care țin de migrație și refugiați și observat că a fost uh, confirmat au fost confirmate deciziile adoptate în trecut de Consiliul European și acum este important ca deciziile luate să fie puse în uh, aplicare într-un mod adecvat. Drept urmare, pe data de 7 martie va avea loc un nou Consiliu European la care va participa Uh, nu doar uh, colegii din uh, partenerii din Turcia, dar toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a discuta cum putem să punem în aplicare cât mai rapid și cât mai eficace acordul Schengen. Consiliul European a spus foarte clar că doar o abordare comună a problemei refugiaților este posibilă. Um, acțiunile naționale nu reprezintă o, o soluție. În acest moment, Comisia se află într-un litigiu juridic cu Austria și trebuie să spun că Austria, o țară pe care eu o iubesc foarte mult, nu ar trebui să consideră că uh, este vorba de o acțiune îndreptată împotriva Austriei. Uh, apreciez eforturile depuse în ultimii ani de Austria pentru a face față crizei refugiaților și acum încercăm împreună cu colegii din Austria să rezolvăm uh, Uh, această problemă și sunt sigur că vom și reuși să facem acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. În numele grupului politic PP are cuvântul președintele acestea, domnul Weber. Domnilor președinți, dragi colegi, dragi colegi, situ- care este situația în care se află acum Europa? Suntem conjurați de război în Ucraina, în Siria, în Libia, în domnul Putin avem un partener care recurge la politici de imperialism național. Din păcate, creșterea economică în Europa nu este prea mare. Avem o generație de tineri care își, își caută locuri de muncă și o perspectivă de viață pe viitor și dacă este să ne gândim la situația în care ne aflăm, este dificil să, să vedem că cu ocazia ultimului Consiliu European Uh, s-a discutat despre interesele City of, din uh, City of London sau uh, și despre viitorul copiilor, prestațiilor, alocațiilor pentru copii care se plătesc în Europa. Și eu mă întreb dacă, într-adevăr, acestea sunt prioritățile potri, potrivite. Acestea au fost, pe de altă parte, dorințele Uh, britanicilor. Regatul Unit a avut anumite dorințe speciale pe care a trebuit să le discutăm. Și trebuie să spun în primul rând că mi se pare un lucru bun că am uh, ajuns la un acord. Un acord uh, pe care îl sprijinim. David Cameron și-a prezentat dorințele, a luptat pentru ele și s-a întors acasă cu un rezultat puternic. Și grupul nostru politic, PPE, este principial cu acest acord și dacă cetățenii Regatului Unit, Marii Britanii, se vor pronunța pentru a rămâne în Uniunea Europeană, atunci grupul politic PPE va fi un partener uh, sincer uh, în punerea în aplicare a elementelor acestor, uh, acestui acord. Elementele acestui, acestui acord uh, trebuie să fie respectate. Cei care în Regatul Unit spun că dacă vor vota cu nu, atunci este posibilă renegocierea unui nou acord, trebuie să le spunem că acordul a fost încheiat. Din punctul, meu, din punctul de vedere al uh, grupului nostru politic, nu sunt posibile alte negocieri. Dragi colegi, dragi colegi, cetățenii britanici urmează să ia o decizie. Dezbaterea națională a fost uh, pornită și deja uh, l-am auzit pe Nigel uh, Farage, care a declarat că relațiile comerciale pentru Regatul Unit ar fi mult mai profitabilă pentru Regatul Unit dacă nu a face parte din Uniunea Europeană. Mă întreb de ce Germania, Irlanda au asemenea surplusuri comerciale cu restul lumii, fiind uh, membre ale Uniunii Europene. Nigel Farage a amintit și cifra de 5.000 de combatanți străini care se află în Europa. Este o cifră pe care a luat-o uh, de la Europol. Șeful Europol, Ian Wainwright, a afirmat că Regatul Unit se va confrunta cu mari dificultăți dacă va părăsi pentru propria securitate, dacă va părăsi Uniunea Europeană. Trebuie să ne întrebăm, dragi colegi, cine se va bucura dacă britanicii vor vota să iasă din Uniunea Europeană. Putin se va bucura și teroriștii se vor bucura pentru că viața lor le va fi uh, ușurată. Și apoi, noi nu putem decât să adresăm o invitație cetățenilor britanici, să reușim împreună. Trăim într-o perioadă uh, caracterizată de mari Um, nesiguranțe majore și o Europa divizată este în mod evident mai slabă, va putea face mai greu față provocărilor cu care este confruntată și tocmai de aceea invităm pe cetățenii britanici să uh, reușim împreună. Și, dragi, uh, dragi colegi, aș dori să spun câteva lucruri vis-a-vis -vis de migrație. Uh, președintele Comisiei a spus că deciziile luate în trecut au fost confirmate însă, din păcate, vedem că se manifestă foarte multe egoisme naționale, foarte multe egoisme din partea unor partide politice și dacă este să recunosc că există un aspect pozitiv, este cel referitor la angajamentul de a uh, proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, de exemplu în Marea uh, Egee și uh, oamenii care acum uh, părăsesc uh, în fața bombelor uh, rusești, uh, trebuie să le garantăm și lor uh, uh, siguranța. Nu putem să cerem uh, Turciei să își închidă granițele în fața acestor oameni și uh, să nu permită oamenilor să părăsească ter- teritoriul Turciei înspre Grecia. Avem nevoie de o abordare uh, holistică și sper, domnule președinte, că și cetățenii europeni uh, înțeleg situația actuală. Fundația Bertelsmann a publicat în urmă cu câteva zile un studiu um, un sondaj uh, efectuat în rândul cetățenilor uh, europeni. 79 din cetățeni au spus că își doresc păstrarea libertatea de circulație în Uniunea Europeană. De altfel, 60% din uh, cetățenii britanici își doresc păstrarea libertății de circulație și 79% din cetățenii europeni doresc să îi ajutăm pe refugiați. Și mie mi se pare că cetățenii europeni sunt uneori mai inteligenți decât unii politicieni. Vă mulțumesc! Herr Weber, der Abgeordnete Carver. Domnule Weber, uh, domnul Carver dorește să vă adreseze o întrebare, dacă o acceptați. Vă rog, domnule Carver. Mulțumesc, domnule Weber. V-aș ruga să repetați ce a spus. Ați vorbit despre renegocierea care a fost convenită, dar sunt unii în Regatul Unit care dau impresia alegătorilor că va exista un referendum și că după aceea se va renegocia uh, toată situația. Deci vă rog, clarificați uh, alegătorilor noștri că nu va exista niciun fel de renegociere a referendumului. Mulțumesc. dacă aveți nevoie de o clarificare a intervenției mele, o fac cu plăcere. Uh, propunerea există și este, o, este un compromis. Uh, un compromis presupune ca ambele părți să renunțe la anumite puncte. Aceasta este ideea unui compromis. Și ambele părți au depus efortul din acest punct de vedere. Propunerea este una foarte clară, este oferta făcută de Uniunea Europeană poporului britanic și sperăm că David Cameron împreună cu cei care își doresc un viitor în Europa să convingă uh, electoratul britanic de acest lucru și, de într-adevăr, dacă se va vota cu nu, nu vor exista alte negocieri. Mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun foarte clar în numele grupului meu. Regatul Unit trebuie să rămână în Uniunea Europeană. Nu doar din motive de convenabilitate. Știm cu toții că o posibilă uh, ieșire a Regatului Unit, un Brexit, ar fi echivalentul unui salt în gol cu consecințe dezastruoase, în primul rând pentru cetățenii britanici. Europa nu este o căsătorie doar în vremurile bune. Regatul Unit, după părerea noastră, trebuie să rămână în Uniunea Europeană pentru că face parte din Europa. Noi, ca și Regatul Unit, avem o istorie și o cultură comună și fără Londra, fără Regatul Unit, Europa n-ar mai fi la fel. Prin urmare, e bine că avem acordul de vineri și le mulțumim tuturor celor care au participat, și președintele Schulz, președintele Juncker, prietenii din Consiliu. Însă vreau să mai adaug ceva, la fel de clar. Noi nu acceptăm să fim luați ostatici de echilibrele interne care se joacă în Partidul Conservator din Regatul Unit. Este de neacceptat ca în timp ce Europa trece prin cea mai gravă criză din istoria sa, să se piardă săptămâni să discutăm despre modalitățile de vot în Consiliu sau despre interpretările care trebuie date dispozițiile referitoare la Uniunea Bancară. Din punct de vedere juridic, principiul liberei circulații a cetățenilor nu va avea de suferit, se spune în acord. Bun, am luat notă de asta. Însă e un aspect care nu mă convinge, și anume dimensiunea socială. Haideți să ne gândim că există doi tineri, ambii tineri europeni, care fac aceeași meserie și există riscul ca unul dintre cei doi tineri doar pentru că nu este cetățen britanic să aibă mai puține drepturi decât celălalt britanic. Asta nu e altceva decât discriminare. Chiar dacă sper și îmi doresc să mi se arate că m-am înșelat de propunerile pe care le va prezenta Comisia Europeană după rezultatul referendumului. După părerea noastră, acestea sunt principii la care trebuie să umblăm cu mare prudență și cu mare atenție, fiindcă am riscat dacă nu să ne înțepăm mortal. Și unul dintre aceste principii este că, în ceea ce privește drepturile, nu se face diferențiere între cetățenii Uniunii Europene. Noi ne vom lupta pentru ca Regatul Unit să rămână alături de noi și spun acest lucru cu respect maxim pentru cetățenii britanici și doar ei ei sunt cei care vor face alegerea și spun asta cu maxim respect față de ei. Ați fost protagoniștii la nivel mondial, Regatul Unit a fost un actor la nivel mondial, a luptat pentru pace și democrație și aceste valori se regăsesc în ADN-ul Regatului Unit. Și atunci, ce metodă mai bună de a dovedi aceste valori și aceste principii dacă nu rămânerea în Uniunea Europeană? Pentru că doar împreună putem uh, să ne confruntăm și să învingem provocările, având în vedere ritmul accelerat cu care avansează globalizarea. Singurătatea înseamnă tristețe, înseamnă abandon, pe când dacă rămânem împreună dăm dovadă de o forță extraordinară. Vă mulțumesc, domnule Pitala. Domnule Pitalo, Pitala, domnul Betten dorește să vă adreseze o întrebare. Da, bine. Ok, a Betten, ia. Vă rog, domnule Betten. Intervenție fără microfon. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Pitela. Am nevoie acum eu de clarificări, pentru că ascultând ce am spus, dacă am înțeles eu corect, uh, Dumneavoastră ați spus că nu poate veni nicio discriminare în ce privește drepturile sociale uh, conform acordului cu care s-a întors domnul Cameron, uh, spune că pentru o anumită perioadă vom plăti oamenilor uh, beneficiile pentru întreținerea copiilor la nivelul din țările lor nu din uh, țara noastră. Asta ar fi discriminarea noastră. Cred că a spus că vom vedea ce se va întâmpla când legislația va ajunge în fața Parlamentului. Noastră spuneți că această legislație ar putea să se modifice față de cea convenită în acord au antevorbitorii noastre au spus că dacă nu va fi schimbat acordul, dumneavoastră spuneți că Parlamentul ar putea schimba și că se va întâmpla același lucru, acest lucru dacă Parlamentul va dori-o? Lei un parlamentar european. Dumneavoastră sunteți un parlamentar european și probabil cunoașteți procedurile uh, Parlamentului European. Eu nu inventez nimic în momentul în care, după cum sperăm, cetățenii britanici vor vota pentru a rămâne în Uniunea Europeană, Comisia Europeană va trebui să prezinte Parlamentului, care este organ colegiuitor, va trebui să prezinte, deci, măsurile de punere în aplicare. Și la acel moment noi vom putea să le examinăm și să le discutem. Să le discutăm, scuzați. Niciun, niciun Parlament, sigur, liber și autonom, nu poate anticipa rezultatul pe care încă nu-l cunoaște. Atunci când vom vedea acele măsuri, noi le vom și examina. Spiritul nostru este unul constructiv noi ne dorim, în orice caz, ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Pitela. Și acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Fox. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul convenit săptămâna trecută a fost greu de, de, de încheiat. Foarte multe state au avut îngre, îngrijări, îngrijorări, au făcut concesii dar mă bucură faptul că s-a ajuns la acest uh, acord, un acord care garantează statutul special al Regatului Unit ca un stat care nu va avea niciodată moneda euro și care nu va face niciodată parte din zona Schengen, ca o țară care nu dorește să participe în totalitate la proiectul politic uh, european, un uh, acord care permite Regatul Unit să joace în continuare un rol activ în Uniunea Europeană, fără a fi uh, discriminat în zonele unde dorește să-și păstreze competențele naționale, controlul național. Grupul politic ECR salută acest acord și acum este rândul cetățenilor britanici să judece acești noi termeni ai acordurilor. Doamnelor și domnilor, eu voi sprijini campania de a rămâne în Uniunea Europeană. Easy, gentlemen. My reasoning is simple. Argumentele mele sunt simple. Redresarea economică a regatul a Marii Britanii, deși există, este una fragilă în continuare și nu aș dori să uh, o riscăm uh, îndepărtându-ne de pe piața unică. Consider de asemenea că electoratul britanic ar fi mai sigur, uh, Marea Britanie ar fi mai sigură dacă ne uh, continuăm cooperarea cu partenerii europeni. Există oameni care nu sunt convinși de argumentele mele și le respect decizia și dacă cetățenii britanici decid, decid să părăsească Uniunea Europeană, trebuie să le respectăm decizia. Dar um, există și unii eurodeputați care nu respectă deciziile altora. Îi auziți pe cei care uh, um, scandal în spatele mei, meu, cei care compară Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică, ceea ce mi se pare o jignire pentru cei care într-adevăr au trăit sub jugul comunismului. Because unlike pentru că, spre deosebire de Uniunea Sovietică, fiecare țară are libertatea de a părăsi Uniunea Europeană. Domnule Farage, aceasta este voința suverană a popoarelor. Apartenența la Uniunea Europeană este o alegere și Partidul Conservator va respecta această alegere. Deci, domnule pre- uh, președinte, Uh, cetățenii britanici își vor exercita suveranitatea. Ei sunt cei care vor decide dacă vor rămâne sau dacă vor părăsi Uniunea Europeană. Și în Regatul Unit așteptăm cu nerăbdare dezbaterea acestui subiect în următoarele patru luni. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze uh, să facă față uh, crizei migrației cu care se confruntă. Președinția neerlandeză a afirmat că mai sunt patru până la șase săptămâni pentru a salva spațiul Schengen. Și această afirmație a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. Această criză a fost exacerbată în momentul în care cancelarul, cancelarul Germaniei, doamna Merkel, a spus că este dispusă să primească uh, un număr nelimitat de refugiați. Și, într-adevăr, asta s-a întâmplat. Uh, nu există limită în numărul celor care vin în Europa și în momentul în care anumite state, cum este Ungaria, aplică regulile, aplică codul Schengen sunt criticate și în momentul în care alte state încalcă aceste reguli uh, sunt aplaudate. Nu putem să uh, putem face față, nu putem face față acestei crize uh, decât în momentul în care regulile vor fi respectate, în momentul în care granițele externe ale zonei Schengen vor fi protejate, până când nu vom împiedica uh, solicitanții de azil și imigranții economici să circule în libertate în Uniunea Europeană. Avem nevoie de acțiuni internaționale pentru a pune capăt conflictului din Siria. Trebuie să acordăm prioritate refugiaților care se află deja în tabere de refugiați din uh, Turcia, uh, Liban și Iordania prin ajutor uh, umanitar. Nu este un lucru pervers faptul că Uniunea Europeană acordă o prioritate celor care traversează uh, Uh, Marea Egee și nu celor care sunt considerați de către uh, ca fiind refugiați. Și domnule Tusk, v-aș recomanda ca, pe, ca, pe, ca la următorul Consiliu European să um, comandați un număr mare de cartofi prăjiți de la Maison Antoine din Bruxelles pentru a trece la treabă. Vom, domnule Fox, uh, domnul Corbett are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog, domnule Corbett. M-am bucurat să-l aud pe domnul Fox care ne-a spus că uh, se implică acum în campania de a rămâne în Uniunea Europeană. Știm cu toții că partidul său este divizat de sus până jos pe problema aceasta. Și aș vrea să-l întreb printre cei 20 de eurodeputați conservatori britanici, câți se vor alătura liderului partidului dumneavoastră, primul ministru, și vor duce campanie pentru a rămâne în UE și câți se vor alătura partidului UKIP pentru a determina un, uh, Regatul Unit să trântească ușa în fața partenerilor noștri din Uniunea Europeană? Well, Mr. President domnule președinte, dacă domnul Corbett este așa de interesat, ce părere au colegii mei, cred că ar trebui să-i întrebe pe ei direct. Vă mulțumesc. În numele grupului politic al liberalilor are, are cuvântul domnul Verhofstadt. Totuși a fost o întrebare interesantă cea a domnului Corbett. Aș adăuga și eu. Domnule Verhofstadt, așteptați o secundă, vă rog. Colega dumneavoastră, Gular, dorește să intervină în legătură cu regulamentul de procedură, dacă am înțeles eu bine. Da, domnule președinte, cred că suntem aici în Parlamentul European și atunci când distribuiți cartranșele albate, deși eu îl ridicasem de ceva vreme pe al meu, ar trebui să uh, dați curs mai degrabă discuțiilor între britanici și ceilalți europeni și să nu avem o dezbatere 100% britanică, ce poate avea loc și în altă parte. De aceea aș dori să, și eu să pot pune întrebarea domnului Fox. Liebe Frau Goulart, Dragă doamnă Gular, procedura prevăzută, existentă în Parlamentul European, nu se referă la Uh, naționalitate. Domnul Corbett a fost mai uh, rapid. Până acum aceasta a fost procedura uh, respectată. Cine a fost mai rapid a primit cuvântul, cu excepția domnului Kemper Bannerman, care luase cuvântul înainte să îl dau. Și, desigur, aceasta este, acesta este adevărul, aceasta este procedura. Nu știu cum puteți să afirmați așa ceva. Uh, și vă asigur că de aici uh, pot să văd foarte bine sala și am văzut foarte clar că domnul Corbett a ridicat primul cartonașul albastru. Dacă uh, l-ați fi ridicat mai repede, v-aș fi dat cuvântul. Și acum dau cuvântul președintelui grupului dumneavoastră politic, domnul Verhofstadt, vă rog. Continuând întrebarea domnului Corbett și domnului Gular, mă întreb doar, domnule Fox, de ce vorbiți dumneavoastră și, și nu domnul Kamal? Cred că domnia sa încă nu știe exact cum va vota la referendum. Cred că ăsta ar fi un răspuns mai bun la întrebarea domnului Corbe decât să spuneți că trebuie să-și pună ei înșiși întrebarea asta. Dar mai am o problemă. În, uh, implicat în aceste negocieri de la început, domnule Fox, totdeauna m-am întrebat de ce era atât de necesar și vital acordul acesta cu Marea Britanie. Și vă pot spune că sunt sigur de un lucru. E vorba de Europa în acest acord E vorba de un acord pentru a reuni, de fapt, Partidul Conservator din uh, Regatul Unit. Hai să fim uh, cinstiți. Poate că nu știu rezultatul referendumului, nu știu dacă Marea Britanie va rămâne în Uniunea Europeană, dar sunt sigur de un rezultat că nu va uh, reunifica Partidul Conservator din Marea Britanie. Asta e clar, pentru că din ce văd eu, văd că pur și simplu este o luptă de cocoș aici. Iată de când, de când s-a ajuns la un acord. Iată, primarul Londrei, Boris Johnson, se opune domnului David Cameron. Văd că, vă spun că am văzut destui politicieni la viața mea, însă Boris Johnson uh, e, pur și simplu duce lucrurile la un nivel cu totul și cu totul diferit, pentru că e primarul Londrei care se opune interesului cetățenilor Londrei. Am și eu perso- ambiții personale dar domnia sa nu acționează în interesul unei mai bune Mari Britanii sau unei mai bune Europe și e pur și simplu uh, jenant că se întâmplă asta și chiar dramatic pentru Marea Britanie, mai ales domnule Fox. Unitatea Regatului Unit uh, e sub semnul întrebării. Verișorii dumneavoastră din America spun, vă rog, opriți-vă. Nu vom încheia un acord comercial cu Regatul Unit în, în afara Uniunii Europene. Asta este relația specială între SUA și Regatul Unit. Se pare că nu mai e atât de specială astăzi. Deci, dați-mi voi să vă dau un sfat celor care poartă această dezbatere în Marea Britanie. Vă rog să nu credeți că după un nu mai puteți să vă întoarceți la masa negocierilor, pentru că știu că unii așa cred. Îmi spun oricum așa se întâmplă în general în Europa. Nu, după ce a spus nu la referendum, totdeauna reîncep negocierile, cum s-a întâmplat cu Irlanda, cu Danemarca, cu Franța, cu Olanda, dar nu era vorba despre același lucru, era vorba despre Constituție, despre tratat. Aici este vorba despre a fi sau a nu fi în Uniunea Europeană. Ori una, ori alta. Și dacă văd eu ce se întâmplă cu moneda uh, Britaniei, cum Britania acum se alienează din ce în ce mai mult de SUA și cum pas cu pas Britania se transformă în, doar într-o, într-o mică Anglie, totuși cred că cel mai bine pentru noastră ar fi să rămâneți în Uniunea Europeană. Dar, dragi colegi, oricât de jenant ar fi dezbaterea asta, e de asemenea și dramatică. Și este totuși importantă pentru Europa, pentru că hai să spunem lucrurilor pe nume, că ce discutăm noi acum Uh, e că trebuie să fim uniți, nu trebuie să fim divizați, că singurii care au de câștigat dintr-o Europa divizată sunt oameni ca Vladimir Putin, oameni ca Bashar al-Assad, ISIS și în loc de a discuta cum să ne împotrivim acestor oameni și să avem o strategie, noi nu arătăm decât că suntem divizați, suntem slabi și ieri, din nou s-a văzut foarte clar cu uh, planul ruso-american pentru încetarea focului în Siria, și noi, din nou, nu ne-am, nu ne-am aflat acolo, într-un moment atât de crucial. Așadar, putem continua acum, cum o și fac unii aici, să ne tot plângem în legătură cu acest acord și să-i tot uh, subliniem uh, defectele. Domnule președinte și domnule Tusk și toată lumea, haideți să facem exact uh, invers să utilizăm acest acord ca să readucem uh, Europa pe linia de plutire și să încercăm ca aceasta să funcționeze, să, să, să stopăm uh, această Europa de care fiecare ia numai ce îi convine. Domnule Fox, n-am nimic împotriva unui statut special pentru Regatul Unit. Dacă data viitoare sunteți și dumneavoastră de acord că putem din nou să continuăm cu integrarea în toate aceste reforme e nevoie de noi pentru o Europa mai unită, pentru că avem nevoie de ea. Că ne confruntăm cu uh, crize multiple, nu numai criza refugiaților și încă, încă ceva. Trebuie să facem mai multe și în legătură cu această criză a refugiaților. Faceți, domnule toți toate eforturile posibile să rezolvăm criza uh, refugiaților așa cum a făcut totul ca să dăm o soluție pentru Brexit. Mulțumesc! So, Domnule Verhofstadt, șapte colegi doresc să vă adreseze o întrebare, șapte la număr. Nu, în cazul colegei uh, dumneavoastră mânioasă, din păcate dumneavoastră a părăsit deja sala. Uh, șapte colegi doresc să vă adreseze o întrebare, majoritatea din Regatul Unit, însă cea mai rapidă a fost doamna Sari din Finlanda, deci uh, avem o situație în care o colegă din Finlanda adresează o întrebare uh, unui coleg din Belgia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare domnului Verhofstadt, pe care îl cunosc ca bun orator și european pasionat. Și am aceeași întrebare pe care a spus-o dumneavoastră domnului Fox. Sunteți conștient de faptul că și oameni din grupul dumneavoastră fac campanie pentru Brexit? Mulțumesc. I cannot see the interest of... Nu înțeleg de ce un fin ar trebui să facă o campanie pentru Brexit mi se pare interesant ca politicienii britanici să ia poziție, dar fiindcă britanicii vor hotărâ. Și vă spun că dacă există o parte din Regatul Unit care se luptă ca uh, uh să rămână în Uniunea Europeană, trebuie să fie mișcare radică și doar ei. Das jetzt für die Acum în numele Stângii Unite dau cuvântul doamnei Țimăr. Domnule președinte, domnilor și domnilor, ca urmare a unui conflict in, în interiorul unui partid, Uniunea Europeană săptămâna trecută a mers atât de departe încât să uh, reducă un pilon esențial al Uniunii Europene, pilonul social. Și vă întreb, uh, domnule președinte al Comisiei uh, Juncker, ce se va întâmpla cu uh, ratingul uh, social de AAA. Toate promisiunile pe care le-ați făcut au dispărut. Și vă spun de asemenea că Uniunea Europeană se apropie tot mai mult de modelul anglosaxon economic. Putem să ne gândim la inaugurarea unui monument aici în uh, Bruxelles, prin care să spunem că săptămâna trecută uh, Uh, s-a adoptat uh, spiritul fecerismului uh, de către Europa. Am uitat de sutele de mii de oameni, de mii de oameni care au ajuns în lunile trecute în Grecia și statele europene nu s-au achitat de promisiunea pe care au, au făcut-o de a transfera uh, refugiații în, uh, în interiorul Uniunii Europene. Și uh, nu se mai spune nimic despre faptul că, granițe, că granițele au fost uh, închise deja, deși se spusese că până în martie frontierele uh, ar rămâne uh, deschise. Și acum are loc o conferință în Viena la care Grecia nu, la care Grecia nu a fost invitată să participe, deși Grecia are un rol important. Și cum considerați că o să găsim o soluție comună în această situație? De ce avem nevoie, și așa cum a spus și domnule Juncker, avem nevoie ca deciziile luate să fie respectate. Ar fi prima condiție, premisa uh, necesară, contingentele respective să fie uh, respectate. În plus, avem nevoie de o cale legală de, uh, uh de imigrație și trebuie să ajutăm în mod concret Grecia. Nu putem să lăsăm statele singure și alte state membre trebuie să-și respecte responsabilitățile care le revin. Pentru că dacă nu, renunțăm la valorile noastre fundamentale. Cred că statele membre ar trebui să iau un exemplu de la exemplul noului guvern din Portugalia, de la oferta făcută de primul ministru Costas domnului Tsipras de a primi mii de migranți sau uh, un exemplu foarte bun este uh, guvernul regional din Valencia, din Spania, care dorește să primească uh, mii de migranți. De ce nu merg pe această cale și cealaltă state membre în loc să recurgă la acest uh, joc de putere între Johnson și Cameron? un joc de putere care nu are nicio relevanță pentru toți acești refugiați. Uh, o dramă care a durat uh, zeci de ore în uh, Bruxelles, o dramă înscenată, din păcate, în condițiile în care o dramă, o tragedie reală se desfășoară în Europa, față de care nu avem nici o reacție, din păcate. Deci aș dori să vă cer, doamnelor și domnilor, să uh, spunem cu toții care sunt măsurile necesare doamna Țimar, uh, domnul Martin, uh, domnul Marta dorește să vă adreseze o întrebare. Oiza? Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat-o cu atenție pe doamna Zimăr, care cere ca refugiații care au ajuns în Grecia să fie repartizați în Europa. Și ar fi o dramă dacă n-am face-o, ne-a spus. De ce dorește doamna Zimmer o repartizare doar în cadrul Europei? De ce această repartizare nu poate să includă toate țările de pe planetă, inclusiv țările învecinate locului de unde vin ei? Sehr verehrter Herr Kollege. Stimate domnule coleg, noi suntem membri ai Parlamentului European. Am fost aleși de electorat rezolva problemele cu care ne confruntăm. Acești oameni vin în Uniunea Europeană. Vin în Uniunea Europeană, indiferent dacă vă doriți dumneavoastră să alții acest lucru sau nu. Vin aici și nicio frontieră închisă nu va fi utilă, nu va fi util nici închiderea granițelor interne ale Uniunii Europene. Singurul lucru care ne va ajuta este să ne asumăm responsabilitățile care ne revin nouă. Noi avem uh, cheia soluționării acestei probleme. Și noi ar trebui să deschidem împreună, într-un asemenea mod, porțile Europei, pentru că acești oameni să poată să ajungă în Europa uh, fără a fi supuși unor riscuri și pentru a garanta existența unui sistem uh, comun de azil european. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Rebecca Hans în numele ecologiștilor. Dragi colegi, dragă Gabi Țimar, Desigur, politica are și o componentă care ține de înscenare. Cu ocazia ultimului Consiliu, nu am avut ocazia că este vorba doar de o scenare ieftină, ci am avut impresia că Donald Tusk a, a descris situația în mod corect. A fost uh, sfârșitul unor negocieri uh, serioase și că nu s-a discutat doar despre negocierile purtate cu Cameron, ci punctul central a fost ajungerea la un acord care să permită păstrarea unității Uniunii Europene. Impresia mea față de acest uh, Consiliu, acestui summit, a fost că a fost uh, pentru mulți, uh, mulți uh, reprezentanți ai statelor membre ocazia de a se afla pe marginea prăpastiei pentru a înțelege ce se întâmplă dacă un vechi membru al Uniunii Europene de importanța Regatului Unit părăsește Uniunea Europeană. În legătură cu aceste lupte între cocoși care se poartă în anumite situații, eu cred că dezbaterea din uh, Marea Britanie îi va ajuta pe cetățenii britanici să înțeleagă care sunt avantajele Uniunii Europene. Și sper de asemenea că va fi ocazie și pentru noi, ceilalți europeni, uh, ca în urma dezbaterii din Regatul Unit, să înțelegem și noi care sunt avantajele și pentru noi aduse de Uniunea Europeană, să nu ignorăm um, istoria ultimelor decenii, uh, inclusiv din uh, estul Europei, și că nu ne putem permite să distrugem ceea ce am, ceea ce am uh, obținut în uh, ultimii ani. Și uh, mă aștept deja la uh, o intervenție contrară din acest punct de vedere din partea domnului Nigel uh, Farage. Procesul demarat în uh, Marea Britanie are posibilitatea de a ne ajuta pe toți să înțelegem mai bine provocările cu care ne confruntăm acum. Um, Uniunea Europeană um, a rămas tot mai singură în fața crizelor uh, din uh, timpurile noastre, pentru că Statele Unite ale Americii um, nu mai sunt dispuse să ne scoată din orice dificultăți. Se așteaptă din partea noastră, din partea Uniunii Europene, un lucru care a devenit foarte clar cu ocazia crizei din Ucraina. Deci se așteaptă din partea Uniunii Europene, din partea noastră, să găsim soluții comune. Și dacă mă gândesc la noua strategie a Kremlinului, dacă este să văd ce se întâmplă în, în uh, Siria, pot să spun că împreună cu Regatul Unit, Uniunea Europeană va putea să facă mai bine fața acestor crize, va găsi soluții comune europene. Însă și reversul este valabil Regatul Unit va putea face față mai bine tuturor acestor crize doar dacă Uniunea Europeană este unită. Este păcat, mare păcat, că criza refugiaților s-a bucurat de o atenție atât de redusă. Domnule Juncker a spus că doar în situații dificile se ajunge la un acord. Însă acest lucru, din păcate, nu s-a petrecut și cu criza refugiaților. Am văzut că a existat o reacție în lanț și datorită faptului că nu s-au luat decizii concrete în criza uh, migrației și s-a ajuns din nou la uh, apariția frontierelor uh, interne. Unele dintre acestea sunt chiar păzite de armată. Această temă a migrației a fost amânată și urmează a fi discutată împreună și cei care își doresc ca această criză să fie um, rezolvată într-un mod fer, într-un mod echitabil, îmi doresc ca aceștia să, să fie foarte talentați în negocierile care urmează să fie, să fie purtate. Um, relocarea acestor refugiați în uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie fezabilă, posibilă o mai bună gestionare, o mai bună pază a frontierelor de asemenea este posibilă. NATO se poate implica, desigur, însă nu este mandatul NATO de a, cel de a garanta uh, siguranța frontierelor uh, externe și trebuie să ne gândim și la numărul mare de refugiați din Turcia, din Iordania și așa mai departe. Și vă mulțumesc pentru uh, răbdare, domnule președinte. O secundă, doamna Hans. Domnul Arnott dorește să vă adreseze o întrebare, dacă sunteți de acord. None of the fear tactics or scaremongering that we've seen from Mr. Hofstadt, so thank you. Vă mulțumesc că ne-ați uh, repetat spusele domnului Verhofstadt. Ați menționat acest uh, acord și totuși eu consider că Uh, o uniune uh, tot mai strânsă nu a avut niciodată un temei legal. Această frână de urgență nu știu cum va fi aplicată, deci întrebarea mea e că v-ați putea gândi la un alt exemplu concret al, al, uh, al câștigurilor atât de mari obținute de domnul Cameron. No, but sorry, you mentioned uh, what was uh, the... Ați menționat care a fost ideea cea mai urgentă, și anume această ieșire. Uh, această frânare de urgență și sunt întotdeauna deschisă la compromis, pentru că Europa exact asta înseamnă, compromis. Tot ceea ce facem, facem pe baza unui compromis. Însă, pe termen lung, nu sunt de acord ca, de exemplu, lucrătorii care vin din țările din estul Europei să fie tratați ca lucrători de categoria a doua. Și sper că sunteți de acord cu mine pe acest punct. Vă mulțumesc. În numele grupului politic FDD are cuvântul președintele acesta, domnul Faraj. Mulțumesc. Ce interesant e anotimpul referendumurilor. Iată, în, uh, în, în țările de jos, pe 6 aprilie va avea loc în legătură cu acordul cu Ucraina și se pare că va fi respins. chiar astăzi domnul Victor Orban a anunțat că va fi un referendum și în Ungaria în legătură cu cotele de refugiați să fie forțat să accepte cote obligatorii după groaznicele erori ale politicii comune de azil ale Uniunii Europene, ca să nu mai spunem de sentințele doamnei uh, Merkel. Uh, poate că și premierul ceh ne va spune că vor organiza un referendum în legătură cu uh, statutul de membru și am uitat, va fi un referendum și în Marea Britanie pe 23 iunie. Vom vedea dacă rămânem sau plecăm din Uniunea Europeană. Asta după summitul în care domnul Cameron uh, l-a imitat pe Oliver Twist. S-a dus la Oliver Tusk și a spus, vă rog, vă rog, domnule Tusk, mai dați-mi niște concesii, dar n-a primit prea mult, nu? Uh, am schimbat uh, cât de cât beneficiile pentru migranți, pentru o perioadă scurtă de timp însă și ni s-a spus că pe viitor uh, nu vom fi angajați într-o uniune din ce în ce mai strânsă. Și pe baza tuturor acestor lucruri vom avea acum un referendum și primul ministru spune uh, că acordul acesta e obligatoriu din punct de vedere juridic și domnul Tusk spune la fel astăzi. Spune că acordul pentru Regatul Unit este obligatoriu din punct de vedere juridic. Însă domnul Cameron a spus că va lega uh, va prezenta uh, documentele la ONU dar ar putea să se ducă acolo cu o foaie goală, pentru că nu are niciun uh, sens juridic uh, să faci așa ceva la ONU. Dar este oare într-adevăr obligatoriu acest acord? Curtea Europeană de Justiție a spus în 2008 că obligațiile impuse prin acordurile internaționale nu pot avea efectul să prejudicieze principiile constituționale ale tratatelor Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că sentința Curții de Justiție a fost în favoarea tratatelor existente până când uh, va exista un nou tratat, dar nu se știe dacă va exista așa ceva. Orice fel de nou tratat ar însemna uh, mai multe referendumuri și nu cred că marele grupuri politice din acest Parlament ar fi pentru așa ceva. Însă sigur că avem o frână de urgență. Asta se spune că este un mare succes. Însă, foarte important, Asta s-a întâmplat prin intermediul legislației secundare, care poate fi votat în acest Parlament. Deci, ce se întâmplă? Avem un referendum, domnul Cameron va vota să rămânem în Uniunea Europeană și apoi ne vom întoarce înaintea Parlamentului European. Oare Parlamentul European va susține excepționalismul britanic? Astăzi, din discuția de astăzi, e clar că așa ceva nu se va întâmpla. Deci, domnule Tusk, și domnule Cameron, dacă mă ascultați, acordul nu este obligatoriu juridic în niciun fel. Și publicul britanic va hotărâ care este opțiunea mai bună pentru noi. E mai sigur să rămânem într-o organizație uh, care, în care ni se spune că sunt 3 până la 5.000 de teroriști uh, care se întorc uh, uh, din Siria sau e mai sigur să ne recăpătăm controlul asupra propriilor frontiere și asupra propriei democrații, eu, după ce m-am gândit bine, am hotărât să votez nu Europei. Herr Farage, es gibt eine Domnule Faraj, uh, domnul Caza dorește să vă adreseze o întrebare, dacă sunteți de acord. Foarte bine, vă rog, domnule Caza. Oops, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că domnul Faraj face eforturi ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană de 11 ani n-a avut succes în alegerile în Regatul Unit, în alegerile locale, a încercat apoi alegerile generale, nici acolo n-a avut succes, din păcate, uh, n-a făcut decât să asigură o majoritate și mai mare pentru conservator și David Cameron. Dacă în referendumul pe care și l-a dorit din totdeauna, majoritatea britanicilor vor spune da, adică vor dori să rămână uh, alături de noi în Uniunea Europeană, vă veți opri în sfârșit și vă veți declara obosit de politică sau veți vrea o altă ocazie să rămâneți și să fiți alături de noi europeni? Well, uh, um, Mr. Car- Domnule Caza, nu știu cine v-a informat cu privire la situația electorală a UK, probabil aveți o memorie foarte bună. În 2014, cu 28% din voturi, UK a câștigat alegerile europene. În Regatul Unit am fost în fruntea topurilor pentru prima dată din 1906. Un partid care n-a fost laborist sau conservator au câștigat alegerile naționale. Sper că astfel v-am pus la curent cu situația. În ceea ce privește referendumul, da, cred că este o ocazie unică în viață și sunt sigur că dacă vom vota să rămânem, nu vom mai avea niciodată o astfel de ocazie și ne vom afunda și mai tare în această Uniune Europeană. Însă, există posibilitatea ca acest impuls să fie de partea noastră, deci da, vom vota ieșirea din Uniunea Europeană și într-o perioadă scurtă de timp toți eurodeputații britanici vor dispărea de aici. Ce părere aveți? Für die ENF numele NL are cuvântul acum doamna Le Attention avec les analyses sur les régions. Atenție în ceea ce privește analizele pe rezultate, domnilor, în ceea ce privește mișcările politice. După părerea mea, socialiștii au coborât la 22% și în ultimele alegeri și nimeni n-a demisionat. Domnilor și domnilor, în patru luni englezii vor vota într-un referendum care va hotărâ dacă țara lor trebuie sau nu să rămână în UE. Alegerea aceasta unui scrutin popular pentru a tranșa o miză așa de importantă este întemeiată și demonstrează că acolo democrația este foarte vitală. Contrar situației din Franța, mass media nu are aceeași poziție unanim pro-europeană, prin urmare vor avea loc dezbateri democratice, um, vom auzi idei, dezbateri, analize, luări de poziții. Libertatea libertatea de gândire în acțiune, libertatea la opinie și respectarea tuturor opiniilor. Iată deci ce înseamnă democrație. Această discuție privind Brexitul va fi pentru engleze ocazia de a face un bilanț în ceea ce privește apartenența la eh, Uniunea Europeană hotărâtă în 70, anii 70. Dacă bilanțul nu va fi unul convingător, vor alege o altă cale, cea a libertății, cea a suveranității și astfel vor reuși să își rezolve singur problemele. Declarația drepturilor omului și cetățenilor exprimă în articolul 28 un principiu clar și just și anume, o generație nu poate uh, subjuga, nu poate supune legilor sale viitoarele generații. O generație de englezi a ales să scrie istoria introducând Uniunea Europeană, Regatul Unit în Uniunea Europeană, dar această generație nu poate impune următoarelor generații să se supună instituțiilor europene fără vot. Uh, prin urmare, este o decizie perfect întemeiată. Uniunea Europeană ne impune legile sare în urma tratatelor semnate de succesive guverne, dar deciziile sunt luate de persoane adesea nealese, fără dezbateri democratice și mai ales fără dezbateri mediatizate. Este o decizie care reflectă uh, dorința uh, unei administrații, prin urmare Uniunea Europeană se comportă ca o tiranie, folosind în mod periculos drepturile sale. Organizarea unui simulacru de acord nu va schimba realitatea crudă, nu mai puțin decât amenințările sau șantajele care se multiplică din partea sistemului și nici sondajele efectuate fără îndoială de domnul Soros, uh, un numit de domnul Weber, care evident că preferă sondajele și nu referendumul. Nu puteți refuza să fiți judecați de popor și să fiți la nevoie sancționați de aceștia, pentru că aceasta este esența și a democrației și sper că în cazul dumneavoastră sancțiunea va fi dură, căci recompensa pentru poporul britanic va fi libertatea. Are acum cuvântul doamna Doț în numele neafiliaților. As we in the United Kingdom... Noi și din Regatul Unit uh, ne gândim la propria noastră zi a independenței pe 23 iunie, asta știind că în ciuda celor mai bune eforturi ale primului nostru ministru de a aduce schimbarea, Uniunea Europeană nici nu dorește, nici nu poate să aducă schimbarea. În acest acord care ni s-a promis în 2013 de către David Cameron, uh, suveranitatea noastră continuă să fie erodată și securitatea noastră va continua să fie pusă sub semnul întrebării. Vom continua să trimitem miliarde uh, către, către Uniunea Europeană, mai mult decât primim înapoi, și vor rămâne toate problemele legate de statutul de membru. Domnule președinte, chiar dacă vedem uh, Uh, ce spun cei care sunt pentru rămânere în Uniunea Europeană. Oricum, nu există niciun fel de garanție că se va schimba tratatul. Parlamentul acesta poate modifica acordul, la fel Curtea de Justiție o poate face. Deci este doar o înșelătorie și o încercare să fie indus în eroare uh, poporul britanic. Mesajul meu pentru proprii mei alegători este nu vă încredeți în așa ceva, credeți în regatul nostru unit pentru că, după cum spunea un autor născut în Belfast, ne așteaptă lucruri mult mai bune pe viitor decât tot ceea ce lăsăm în urma noastră. Mrs. Uh, Dodds. Doamna Dodds, aveți două cartonașe albastre. Le acceptați? Prima este doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș întreba pe doamna Dodds dacă recunoaște rolul Uniunii Europene în procesul de pace din Irlanda de Nord. Pentru că a creat un spațiu ca cei ce se luptau între ei să poată negocia. Deci nu crede că Uniunea Europeană a adus o valoare adăugată acolo, a adus pacea acolo, mai ales în Irlanda de Nord, dar nu numai. Sigur, nu putem interfera în uh, uh, referendumul britanic, dar eu sunt vecin dumneavoastră uh, pe insula Irlandei trebuie să avem și noi un cuvânt de spus totuși. Sper că asta acceptați. Mulțumesc! Can I say Vă mulțumesc, doamnă McGuinness. Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, e una foarte importantă și întotdeauna am recunoscut rolul jucat de instituțiile europene în a se asigura că au existat fonduri necesare pentru realizarea păcii în Irlanda de Nord, însă organizația a estimat că în ce privește fondurile structurale pentru uh, fiecare liră pe care uh, Irlanda de Nord o primește înapoi, dăm aproape două lire. În ce privește buna noastră vecinătate cu Republica Irlanda, sigur, e bine că astăzi avem relații mult mai bune decât am avut vreodată în trecut. Și sper că, și sunt convins că așa și continua să fie. Și rog pe doamna McGuinness că pentru orice prim-ministru viitor din Irlanda să știe că ce avem noi nevoie, ce necesităm noi e o dezbatere cinstită, nu să tot mizați pe stârnirea temerilor ca până acum, că suntem tot amenințați cu tot felul de pericole dacă nu urmăm linia europeană sau pro-europeană. Mulțumesc! Spune președintele, vă informez că respect precedentul crede uh, creat de domnul Schulz și voi accepta doar un singur carturaș uh, albastru pentru fiecare vorbitor. Deci vă rog să acceptați această regulă. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Royal. Un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, cu ocazia ultimei dezbateri referitoare la situația din uh, Europa, am auzit critici puternice referitoare la faptul că în Consiliu, Consiliul este compus doar din egoiști, care, pentru care doar propriile interese sunt importante. Și mi se pare, în mod adec- uh, mi se pare adevărat să spun că ultimul Consiliu ne-a dovedit că și contrariul este posibil. Eu sunt mulțumit și sunt foarte fericit de faptul că la ultimul consiliu s-a reușit luarea unor decizii și Consiliul a dovedit că pot fi găsite soluții și la probleme majore și aș dori să mulțumesc președintelui Tus și celorlalți care au dovedit că Europa poate lua decizii și pe marginea unor uh, probleme foarte dificile. Și mi se pare uh, foarte corect și foarte bun, uh, foarte adevărat ce a spus doamna Hans. Această dezbatere din Regatul Unit va fi eventual utilă și pentru noi ca noi în Consiliu și în Parlament să înțelegem cât de important este proiectul uh, european și să uh, încercăm să ajungem la un compromis pe marginea unor teme dificile. Și dacă acest lucru se va adeveri, într-adevăr, avem în fața noastră o nouă șansă pentru Europa. Îmi doresc acest lucru, mai ales când vine vorba de tema refugiaților. Domnule Fox, vă apreciez uh, foarte mult, însă nu sunt de acord cu ce ați spus. Problema refugiaților nu a fost declanșată de uh, invitația uh, cancelarului uh, german și nu vom putea să o rezolvăm decât uh, împreună. Săptăm- uh, sper că și la, că la viitorul summit european vom reuși să luăm o decizie la fel de importantă ca cea de, la, uh, de săptămâna trecută. Vă mulțumesc, domnule Roy. dar cuvântul acum doamnei Vilmot pentru 3 minute. Please. Dragi colegi, putem folosi dezbaterea pentru a discuta detaliile acordului de vinerea trecută, dar asta ar însemna că nu înțelegem ce se întâmplă. Acordul e încheiat și acum ceasul ticăie și în timp ce summitul i-a dat premierului britanic ce a dorit pentru a spune clar ceea ce dorește și anume că este pentru apartenența la UE, nu acordul de vineri este până la urmă pe buletinul de vot din referendumul britanic, ci cetățenii se vor confrunta cu o întrebare mult mai semnificativă semnificativă decât ce se poate conveni la un mic dejun târziu în Bruxelles. E vorba de viitorul Regatului Unit ca principal jucător global. Este vorba despre viitorul Europei într-un moment în care avem nevoie de cooperare internațională pentru a face față provocărilor unei lumi incerte. Timp de mult, uh, mulți ani, politicienii britanici au evitat să vorbească despre Uniunea Europeană. Am permis ca discuțiile să fie dominate de cei care doreau să răspundească frică, să dividă comunități și să promoveze agenda lor ideologică. De cei care uh, insistă cu retorica și acuzațiile, dar nu au prea multe răspunsuri atunci când li se solicită o alternativă la uh, Regatul Unit uh, să rămână un membru activ și mândru al Uniunii Europene. Dragi colegi, e momentul să îi arătăm cu degetul pe cei care susțin că vorbesc în numele Regatului Unit, dar de fapt reprezintă doar o fracțiune a poporului britanic. E momentul să îi demascăm pe toți cei care au um, discursuri patriotice, dar uh, promovează acțiuni care ne-ar diminua poziția în lume. Este momentul să-i demascăm pe cei care spun că se interesează de soarta oamenilor, dar uh, promovează idei care duc la reducerea securității și a dreptului muncii. De aceea, Laburiștii deja fac campanie din ușă în ușă pe fiecare stradă, susținând ideea ca uh, Regatul Unit să rămână membru UE și în același timp să fie un jucător important în Europa. Datorită campaniei făcute de laburiști și de sindicate, am putut să blocăm eforturile făcute de conservatori de a uh, Uh, slăbi drepturile lucrătorilor ca parte a negocierilor. Plata concediilor, plată egală, sigur, acestea sunt elemente care se vor găsi în centrul campaniei noastre de a rămâne și vom avea o abordare pozitivă cu privire la rolul Britaniei în, în lume, tot ce ține de economie face ca Regatul Unit să fie puternic atunci când colaborează cu partenerii săi. Putem face multe încă pentru ca Regatul Unit să fie mai bună pentru alegătorii noștri și nimeni n-ar trebui să se înșele uh, crezând că lucrurile stau altfel. După ce câștigăm referendumul, sarcina noastră de a reforma Europa nu se încheie Însă, pentru ca Regatul Unit să aibă un impact asupra acestui proces, trebuie să ne așezăm și noi la masa la care se iau deciziile și de aceea o să luptăm cu tot ce ne stă în putere pentru a câștiga. Mulțumesc, doamna să acceptați un cartonaș albastru din partea lui Earl of Dartmouth. Thank you very much for taking the blue card. Uh, of course... Mulțumesc pentru că ați acceptat cartonașul albastru în alegerile generale din Regatul Unit, care au avut loc cu câteva luni în urmă, manifestul laburiștilor s-a opus ideii unui referendum primind ieșirea din UE. Sunteți de acord cu principiul unui referendum sau vă opuneți ideii unui referendum? Și dacă sunteți pentru referendum, de ce v-ați schimbat părerea? este irelevantă. Avem referendumul, fie că dorim sau nu acest lucru, acum se întâmplă și trebuie să ne asigurăm că luptăm pentru viitorul cetățenilor britanici. Și viitorul este într-o Mare Britanie puternică, într-o Europa puternică. Asta este bine pentru economia noastră, pentru securitate, pentru locuri de muncă, investitori și drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Doamna Intveld, un minut. Yes, thank you, Chair. Um... I always like to cite... Mulțumesc, domnule președinte. Citez dintr-un faimos uh, film serial uh, britanic. Da, domnule prim-ministru, acolo cineva spune, domnule ministru, uh, Britania a avut aceleași uh, obiective de uh, politică externă în ultimii 500 de ani, să creeze o Europa uh, divizată. Ne-am luptat cu olandezii împotriva spaniolilor, cu francezii împotriva germanilor, cu germanii împotriva francezilor și așa mai uh, departe. Divide et impera. De ce să ne schimbăm acum politica, că am funcționat atât de bine? Ca liberală din uh, țările de jos și ca pro-europeană, haideți ca pe iunie 23 să nu dăm dreptate personajelor serialului. Dragi prieteni britanici, vă dorim în Europa și avem nevoie de voi, nu pentru un acord vag, ci doar pentru că doar cu o Europa unită și puternică putem uh, să ne ridicăm la înălțimea provocărilor uh, secolului 21, refugiați, terorism, schimbări climatice, criza energetică. Doar împreună putem să îmbunătățim traiul cetățenilor noștri profitând de uh, oportunitățile fantastice ale erei internetului și economiei globale. Să ne clădim un viitor împreună, dragi prieteni. Votați, da, uh, pentru rămâne în Europa la referendum. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum doamna Anderson, un minut și 30 de secunde. August, thank you. Pushing workers beyond the poverty line because... Să-i să-i împingem pe muncitori în sărăcie datorită naționalității nu reprezintă posibilitatea de a păstra un regatul unit în Uniunea Europeană. Promisiuni vagi, uh, distorsiuni semantice legate de Uniune tot mai uh, strânsă nu sunt nici ele utile. Uniunea Uniunea Europeană nu este o organizație perfectă, este prea îndepărtată de cetățeni, are deficiențe uh, democratice și ia puterea de decizie celor care ar, ar trebui să o aibă, și anume parlamentele naționale. În același timp, Uniunea Europeană garantează drepturile omului, drepturile lucrătorilor, reprezintă o oportunitate pentru forțele, uh, forțele progresiste să se unifice, a sprijinit, a sprijinit uh, procesul de pace din uh, uh, Irlanda de Nord și a contribuit în mod uh, concret la îmbunătățirea vieților cetățenilor europeni. Prin fondurile structurale, de exemplu, s-a îmbunătățit uh, Uh, bunăstarea din uh, Irlanda de, no- de Nord și există mii de cetățeni uh, pentru care nu este clar cu ce vor fi înlocuite fondurile structurale dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Evans, un minut și 30 de secunde. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, acesta este un moment de dezbatere politice intense, pentru că înainte de referendumul din iunie vor avea loc alegeri în mai pentru un nou guvern și o nouă adunare în țara Galilor și vorbim despre cum să construim o economie puternică și durabilă care să sprijine comunitățile. Aceste mesaje, după părerea mea, merg mână în mână. Partidul meu este de părere că Uh, țara sa, locul său natural este în Europa și ne vom uh, strădui să ne asigurăm că relațiile și parteneriatele între noi vor uh, înflori pe viitor beneficiem de pe apartenență, din urma apartenenței la Uniunea Europeană, economic, social, financiar. Vrem să avem o voce mai puternică în Europa și vom continua să susținem acest lucru, dar referendumul se referă la o chestiune mai largă despre ce gen de națiune dorim să fim noi în țara Galilor și ce fel de Europa vrem pentru viitor. Noi, ca și alte țări, putem contribui la construirea unei societăți mai uh, juste și mai bune. De aceea mesajul nostru este unul pozitiv și credem că este în interesul tuturor oamenilor, a zonelor rurale și urbane, a lucrătorilor și companiilor și mai ales în interesul tinerilor noștri să rămânem în Uniunea Europeană. Pentru că să nu uităm, aceasta este o alegere pe care o facem nu doar pentru noi, ci și pentru viitoarele generații. Mulțumesc! Domnul de Graf, un minut. Voorzitter, opiniepeilingen laten zien dat een meerderheid van de Britse bevolking wil dat het Verenigd Koninkrijk Mulțumesc. Sondajele de opinie ne arată că majoritatea cetățenilor britanici uh, dorește ca uh, Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană. Oricum, uh, Uniunea Europeană se pare că nu are Uh, voința de a fi o democrație, pentru că se face totul pentru a împiedica ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cu acest acord care a fost încheiat, Regatul Unit nu primește niciun pic de suveranitate în plus. Vedem uh, foarte bine că Rute, prim-ministrul uh, țărilor de jos, este doar un lacheu al Europei referendumul uh, din Regatul Unit este, reprezintă o șansă istorică. Și în uh, țările de jos, 53% din uh, populație își dorește un referendum pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană și sper să se și organizeze și Europa să devină o Uniune de state suverane. Mulțumesc. Acum domnul foit. Un minut. Ia, danke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit astăzi câteva lucruri despre ce nu funcționează și ce nu a fost pus în aplicare, printre altele promisiunile fondurilor uh, date Turciei nu s-au adeverit până acum. Și cum putem să plecăm de la premisa că, indiferent de miliardele plătite Turciei, Turcia își va schimba comportamentul? Pentru că Interesul uh, Turciei este de a, sta, de a stabiliza țara vecină, Grecia, și nu de a o stabiliza. Și uh, Cred că oricum, uh, în curând, Uniunea Europeană nu va mai exista dacă situația va, va continua astfel. Se discută mult despre oportunitatea ca Regatul Unit să, să părăsească Uniunea Europeană și dezastrul adus de, de acest act. Mie mi se pare că acest lucru reprezintă o oportunitate pentru Europa, pentru că dacă Europa nu mai este atât de liberală, avem ocazia să o transformăm într-un continent uh, național cu adevărat. Vă mulțumesc. Doamna Grostet, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Dați-mi voie să parafrazez un vechi președinte francez, ale cărui cuvinte nu au fost niciodată mai adevărate, care ne-a spus uh, casa ne arde și noi privim în altă parte. Da, nu avem aceleași priorități, căci, în ciuda discuțiilor, nu s-au făcut avansuri în ceea ce privește criza migratorie și mii de persoane disperate sosesc pe continentul nostru. Toate aceste lucruri par indecente, căci, în tot acest timp, Uh, ne ocupăm de a oprirea Brexitului și de a-i salva cariera politică lui David Cameron, deschizând astfel cutia Pandorei a unei Europe după bunul plac și um, făcând un scurt circuit cu proiectul european. Cum putem să-i convingem pe cetățeni că putem face față fluxurilor migratorii, că putem să-i uh, Um, protejăm împotriva dumpingului chinez, să luptăm împotriva Daesh, să negociem cu Statele Unite în această situație. Uh, Grecia poate să țină și un doar stat membru poate să țină o state toate celelalte state membre ale Uniunii Europene? Stabilitatea politică, economică, socială și de mediu din lume ne cere nouă tuturor să fim uniți. Vrem ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, acum eh, Regatul Unit este cel care trebuie să treacă la acțiune și să înțeleagă că nu vor fi alte negocieri, nu ne putem juca cu Europa și e momentul ca statele membre să fie mai degrabă pi- pompieri decât piroman până la urmă. Mulțumesc! Doamna Grostet. Doamna Grostet? Aveți un cartonaș albastru, acceptați? Domnule Breton. Nu mi acceptați întrebarea. Ne spuneți, doamnă Grostet, că Brexitul va provoca instabilitate politică și economică în Europa. Tocmai am aflat că bursa din Frankfurt a hotărât să încheie un acord cu bursa din Londra. Nu e dovada că Brexitul nu va Uh, afecta mediul de afaceri și că Regatul Unit va putea să-și reia libertatea fără ca acest lucru să-i fie uh, prejudiciabil? Nu m-ați ascultat atent. Eu n-am spus că Brexitul va duce la o instabilitate politică. Eu am spus că instabilitatea politică, economică, socială și de mediu din lume ne cer nouă tuturor să fim uniți și de aceea este important uh, ca cele 500 de milioane de cetățeni europeni împreună, în cadrul globalizării, să acționeze unici de aceea avem nevoie de Marea Britanie. Dacă când vedem ce se întâmplă cu bursa din Londra, cu scufundarea ei, eu cred că nu aveți de fapt dreptate. Mulțumesc, domnul Guerrero, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știm ce se va întâmpla legatul Unit la referendum și sper că decizia totuși va fi să rămână în Uniunea Europeană, dar știm, în schimb, ce se întâmplă zi de zi în orașele și pe, stradele, pe străzile, mă scuzați, în Uniunea Europene. După atâtea crize ale refugiaților, criză de securitate, criză cu ieșirea Marii Britanii, între timp am uitat că noi trăim într-o criză permanentă de ani de zile o criză a creșterii, a ocupării, a drepturilor sociale, a, a salariilor care tot scad. OCD și-a publicat perspectivele săptămâna trecută. Zona euro crește cu 1,4%, Germania 1,3%, Franța 1,2%, Italia 1%. Și asta înseamnă că noi nu suntem în stare să avem o reacție la criza aceasta care se află la originea tuturor celorlalte crize care în acest moment distrug Uniunea Europeană. De ce se întâmplă toate astea? Într-un cadru de politici monetare excepționale, de, de, de uh, prețuri scăzute la materia primă, de schimb favorabil, pentru că toate astea se întâmplă pentru că nu există o politică fiscală expansivă, este exact uh, ceea ce lipsește în acest moment în Europeană. Și de aceea OCDE cere politici fiscale mai ambițioase, cere mai multe investiții pe termen scurt, dar și pe termen lung. Și cine spune asta? Nu e vorba de o conspirație a keynesienilor care au pus mâna pe OCDE, nu e o conspirație a socialiștilor, nu, e doar bunul simț. Și e evident, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii ani. De aceea îi cer ca planul Juncker să se aplice mai hotărât și de aceea ei cer să se uh, asume mai multe riscuri decât de Banca de Investiții Europeană. Când uh, e vorba de, de migrație, se vorbește doar de stoparea crizei, dar nu uh, se iau destule angajamente, nu se aplică ce s-a aprobat deja. Domnul președinte Juncker a spus că Consiliul a confirmat ceea ce deja s-a aprobat. Eu am <laughs> înțeles că asta este o ironie și sper că uh, se va, începe se va începe punerea asta în aplicare. Mulțumesc, domnule Guerrero. Acceptați un cartonaș roșu din partea doamnei Atkinson. Yeah. Mă scuzați, cartonaș albastru. Mr. Guerrero, as a socialist... Domnule Guerrero, ca socialist dumneavoastră, credeți uh, ce a spus uh, domnul Cameron? Da, cetățenii din uh, Europa de Est, Polonia, România și ceilalți care vin uh, în țara noastră să muncească sunt cetățeni de rangul 2? Pentru că dacă Cameron obține schimbarea tratatelor, și asta trebuie să obțină, atunci cetățenii dumneavoastră nu de aceeași drepturi ca britanicii. Eu nu cred în cetățeni de mâna a doua. Nu cred în așa ceva. Oare grupul dumneavoastră socialist acceptă Europa cu două viteze și cu cetățeni de rangul 2? Cred că la intervenție. Răspuns. Cred că ceea ce a spus liderul grupului meu politic și ce a spus șefa delegației uh, Partidul Laborist, doamna Wilmot, în acest Parlament, cred că au, uh, uh, au spus foarte clar care e poziția noastră. Noi ne dorim o Uniune Europeană puternică, ne dorim o Uniune Europeană integrată și ne dorim o Uniune Europeană care să respecte pe fiecare din drepturile sociale pentru fiecare cetățean european. Thank you very much. Mulțumesc. Acum domnul Telici, ca un minut, vă rog. Doamnelor și domnilor, eu vin dintr-o țară care timp de 40 de ani a fost exclusă din procesul de integrare european, nu din propria noastră voință, pentru că așa s-a întâmplat după al doilea război mondial. Britanicii trebuie să ia această decizie, însă vă pot spune că este foarte important dacă ești în interior sau în exteriorul Uniunii Europene. Însă, după cum am spus, cetățenii britanici trebuie să se decină. Eu vă pot spune că eu consider că avem nevoie de Regatul Unit. Regatul Unit trebuie să facă parte din Uniunea Europeană și tocmai de aceea sunt dispus să accept acest acord care, din multe puncte de vedere, mi se pare unul problematic. În legătură cu un alt aspect, nu acesta trebuie să fie sfârșitul, ci doar începutul reformelor de care are nevoie atât de mare Uniunea Europeană. Unele elemente ale acestor reforme sunt deja cunoscute, altele urmează să, uh, să le aflăm. Și un alt lucru, domnule uh, Tusk, în martie trebuie să devenim concreți uh, din punctul de vedere al crizei refugiaților pentru ca cetățenii să fie convinși că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, domnule Telici, ca domnul Flanagan, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc foarte mult. Milioane de oameni descendenți irlandezi vor vota la referendumul Brexit. Așa că sugerez să ascultați ce am de spus acum și să hotărâți ce vor vota în funcție de răspunsul primit. Domnul Juncker nu s-a deranjat nici măcar să rămână aici. La ultima plenară am, încer- am întrebat, veți lucra alături de noi să uh, ne scutiți de povara de 31 de miliarde de euro Uh, care ne-a fost pusă pe umeri, am arătat cu degetul direct către BCE și am constatat că am fost forțat să acceptăm o datorie care putea fi evitată. Nu ne-ați răspuns. Între timp, Curtea Supremă din Irlanda judecă un recurs făcut de un membrii Parlamentului în constituționalitatea notelor promisorii respective. Acele note au fost emise nu ca o promisiune de miliarde pentru o bancă insolvabilă și non-sistemică, ci capital care a fost colectat din fondul INA. Aceasta este o încălcare a regulilor, dat fiind că fondul trebuia să fie folosit doar pentru instituții solvabile. Și da, a fost aprobat de BCE. De ce? Pentru că s-a temut de o uh, contaminare. Domnule Juncker, unde ați fi? Încă 31 de miliarde pe lângă uh, față de venitul combinat uh, impozabil al Irlandei, ne-au fost puse pe umeri. Regatul Unit, Franța ar fi acceptat așa ceva. Cetățenii irlandezi întreabă de ce n-am primit răspuns. Concluzia mea este pentru că pur și simplu nu le pasă, cu excepția în care, în cazului în care nu se votează ca și cetățenii irlandezi să din Uniunea Europeană. Bun, mulțumesc. Doamna Cot, acum un minut și 30 de secunde. President. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon. Nu, spune președintele, domnul Teană, ridicați cartonașul albastru, dacă acceptați. Mr. Flanagan. Domnul Flanagan, Flanagan, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Tanok? Ok, Mr. Tanok. Vă rog, domnule Tanok. Micro, micro, mic. Uh, Deschideți, porniți microfonul, vă rog. Nu funcționează probabil microfonul. Cetățenii uh, irlandezi care și-au reședința în restul Regatului Unit, inclusiv în Anglia, uh, totuși nu știu cum, este, cum îi va cum vă va ajuta pe dumneavoastră sau cauza dumneavoastră în ce privește Republica Irlandeză. Dumneavoastră spuneți că țara dumneavoastră trebuie să iasă din Uniunea Europeană și să intre în Regatul Unit și să adopte lira sterlină. Asta spuneți dumneavoastră. A exista o o frontieră cu vamă între Irlanda de Nord și Republică și asta va însemna Uh, mai multe poveri uh, economice asupra Republicii Irlandeze. Cum va aduce asta prosperitate în Republica Irlandeză? Uh, taxe vamale mai mari? Cum, cum vor aduce acestea prosperitate? Thank you. So, Mr. Flanagan. Mulțumesc. Acum domnul Flanagan. It is ironic given that I ironic. Eu am spus că irlandezii, uh, irlandezilor nu le, va, nu le va fi dată ascultare. Deci dumneavoastră nu m-ați ascultat pe mine. Eu am spus că dacă nu, dacă nu obținem răspunsuri de, decente, pentru că am fost furați de jumătate de miliarde de euro, ce spun eu este că dacă lor nu li se dă ascultare aici, ar trebui să țină cont de asta și cei care trăiesc în uh, uh Regatul Unit, unii, iată, de 20 de ani, un sfert de milion de irlandezi au trebuit să plece din Irlanda. Dacă nu primim un răspuns, atunci ce concluzie să tragi decât că Uniunea Europeană nu ne ascultă? Asta nu ascultă, nu ascultă decât pe cei care vin cu politici de dreapta. Mulțumesc acum, doamna Scott. I'm here for real. Da, aici sunt, într-adevăr. Verzi își doresc ca Marea Britanie să rămână partea Uniunii Europene pentru că sunt convinși că trebuie să că putem găsi doar soluții comune la provocările cu care ne confruntăm. Schimbările climatice, polarea oceanelor, amenințarea teroristă nu țin cont de frontiere și necesită soluții comune. Până acum, dezbaterea despre viitorul nostru în uh, Europa a fost dominată de bărbați în, uh, de vârstă medie în, uh, în costume. Însă principala, principala etapă începe acum și cu toții vom avea un cuvânt de spus. Eu împărtășesc îngrijorările cu cei care spun că politicile europene au mers uh, uneori prea departe uh, și nu sunt uh, și stârnesc îngrijorări în rândul cetățenilor europeni. Cu toate acestea, cred că ar trebui să celebrăm istoria europeană a cetățenilor europeni care încearcă să găsească împreună, să lucreze împreună pentru binele comun. Instituțiile europene nu funcționează perfect, într-adevăr, însă putem să le reformăm și referendumul, acest referendum poate fi o ocazie pentru a discuta despre cum putem să democratizăm mai mult instituțiile europene. Este o ocazie unică de a reface o uniune a popoarelor care funcționează pentru popoare. Mulțumesc, doamnă Scott. Domnul Vilinski, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând, doresc să-mi exprim bucuria în legătură cu faptul că pe data de 23 iunie în Marea Britanie va avea loc un act democratic, oamenii vor putea să iau o decizie democratică în propriul interes. Și în uh, țările de jos există o majoritate care își dorește organizarea un referendum vis-a-vis -vis de rămânerea în Uniunea Europeană. Și în țara mea, în Austria, există o majoritate nemulțumită cu Uniunea Europeană și mă întreb de ce nu este posibilă organizarea unui număr mai mare de referendum pe un continent unde s-a născut uh, democrația, indiferent dacă aceasta s-a născut în Grecia sau în uh, Islanda. Democrația este uh, cel mai bun uh, sistem de uh, guvernare. Într-un uh, sistem, într-o populația este cea care are dreptate, poporul suveran uh, are dreptate și Europa va face un pas înainte doar dacă va reuși să implice mai mult, să-și implice mai mult uh, cetățenii în procesul decizional. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Corvin Mică, un minut. Domnule președinte, mulțumesc. Domnul Donald Tusk ne-a spus că este preocupat de fluxul de oameni care ajung în uh, Uniunea Europeană, dar a uitat că Regatul Unit nu face parte din Schengen. Avem nevoie de o economie comună, dar nu avem nevoie de un grup de administratori care să se preocupe de gorilele din Congo. Dacă uh, Uh, cetățenii britanici ar vota liber, 90% din ei ar vota să iasă din Uniunea Europeană și de aceea cred că vor face acest lucru și se vor alătura asociații ei libere a comerțului urmate de Slovacia, Cehia și alte țări. În plus, cred că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă. Mulțumesc, domnule Corvin Miche. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Bonano? Domnul Bonano. Am ascultat intervenția colegului și aș vrea să-l întreb dacă ar avea o baghetă magică și dacă ar fi în locul lui Tusk sau al lui Juncker, ce ar face? Ce ar face? Primul lucru pe care l-ați face, care ar fi? Repeat your question, the second part of your question. Puteți să vă repetați a doua parte a întrebării ce aș face dacă... Spuneam, după ce v-am ascultat intervenția, intervenția dumneavoastră, m-am gândit la următorul lucru. Dacă ați avea o baghetă magică, dacă ați avea un instrument magic pe care să-l folosiți și mâine dimineață ați deveni cineva care este în locul lui Juncker sau președintelui Tusk, ce ați face? cu această Europa. Primul lucru, odată ce ați ocupat acele poziții. Aș declara finele Uniunii Europene dacă aș putea face acest lucru. Aș pune capăt. Din fericire trăim în lumea reală, spune domnul președinte. Domnul Gonzales, un minut și jumătate. Uh, Mike, please. Uh, porniți microfonul, vă rog. Domnule președinte, acordul cu Regatul Unit nu este cel pe care îl doream, dar era unicul posibil. Cu toții n-am dorit să pierdem totul, dar totuși nu e nicio veste bună. Reprezintă un pas înapoi. Generația care a trecut pe cele două războaie mondiale și consecințele sale dispare. De deci, fiecare dată sunt tot mai puțini europeni care își amintesc uh, de ce s-au declanșat războaiele mondiale și care consec- sunt consecințele lor. Și asta e periculos. Noi am construit Europa ca să aducem pacea în Europa și acum îi aplaudăm pe liderii care uh, utilizează tocmai disensiunile între națiuni ca să câștige popularitate. Europa nu uh, Uh, ce s-a întâmplat? Europa s-a construit și a pornit războiul sau s-a construit ca să nu mai fie războaie? Haideți să nu o distrugem, să nu ne bazăm pe naționalisme, pe populisme, cum s-a întâmplat. Am vorbit despre riscurile externe, însă adevăratele riscuri pentru Uniunea Europeană sunt riscurile interne, ca în 1939. E vorba de vechile naționalisme și populisme. Uniunea Europeană e unicul vaccin pe care îl avem la dispoziție. Haideți să nu distrugem. Europa are nevoie de Regatul Unit, însă Înțelegeți-mă bine. Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord, împreună sau separat, au nevoie mult mai mult de Uniunea Europeană. Pentru că în afara Uniunii Europene <laughs> e cam frig. Rămâneți la adăpost și mai spun ceva va avea loc referendumul. Britanicii vor hotărâ dacă rămân în Europa sau nu, dar eu le spun un lucru și trebuie să repetăm. Europa, orice ar face britanicii, Europa va continua să existe, ca în seara asta când vorbim despre Regatul Unit, fără englezi în sală. E o bună metaforă, cred. Thank you very much, Mr. Gualtieri. Mulțumesc acum domnul Gualtieri, două minute. Thank you, Mr. President. The settlement... Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul care a fost negociat și aprobat cu unanimitate de toate cele 28 de state membre, este un acord, mi se pare mie unul corect și echilibrat și consider că toate instituțiile trebuie să fie mândre de faptul că Uniunea Europeană a reușit să ajungă la acest acord la timp. Acord care recunoaște uh, faptul că Regatul Unit poate profita în continuare de piața unică fără a fi legat de principiul unei uniuni tot mai strânse, chiar dacă este un principiu care rămâne unul uh, valid pentru ceilalți membri. Este garantată de asemenea nediscriminarea lirei sterline și în același timp este alineat uh, tratatelor europene și necesității de a păstra o egalitate de șanse pe piața, o concurență loială pe piața internă. În același timp, prin acest acord, se nevoia ca alt, ca zona euro să fie aprofundată și mai mult. Din toate aceste, ca urmare acestor motive, dacă cetă, cetățenii britanici vor decide să rămână, noi urmează să examinăm propunerea Comisiei cu cel mai înalt respect și vom respecta acest acord nu vom împiedica, nu vom amâna implementarea acestuia. Desigur, în termeni juridici, în termeni legali, Parlamentul European trebuie să respecte procedura existentă, așteptând propunerea, o propunere concretă din partea Comisiei Europene. Însă, din punct de vedere politic, cred că această dezbatere ne-a demonstrat că acest acord este sprijinit de o largă majoritate din Parlamentul European. Deci vom fi uh, corecți, ne vom respecta cuvântul și acum este a venit rândul cetățenilor europe, uh, britanici să-și uh, asigure bunăstarea și viitorul. Mulțumesc, doamna Birder, un minut. Aș vrea să mulțumesc liderilor europeni pentru toleranța față de încă o nouă rundă de cereri britanice. Înțeleg care este importanța acestui acord pentru domnul Cameron și partidul său. A început lupta, referendumul este în pregătire, dar nu am câștigat. Ni s-au spus minciuni timp de 20 de ani de o presă deținută de structuri străine. Miza este mai mare ca niciodată. Cei cu care vorbesc vor să știe că viitorul lor va fi prosper, stabil și sigur și um, dacă rămân în Europa, acest lucru va fi garantat. Companiile știu că accesul la piețele unice mondiale uh, compensează orice posibil acord de liber schimb. Da, mai există multe aspecte, migrație, terorism, securitate și trebuie să lucrăm împreună pe aceste subiecte. Cei care cer ieșirea din Uniunea Europeană sunt ca niște mici ființe care se apropie de prăpastie, fără să ne spună ce poate urma. Dar asta nu e patriotism, e idioție. Haideți să rămânem uh, înăuntru, împreună și să asigurăm viitorul generațiilor care urmează. Mulțumesc, doamna Sargentini. Acum un minut. Dank u, voorzitter. Voorzitter, we kunnen top... Vă mulțumesc, domnule președinte. De la un uh, summit la altul, Uh, se discută tot felul de teme, acordul cu Turcia, acordul în, uh, fără participarea crize, uh, Turciei pentru a rezolva criza refugiaților, însă nu așa vom reuși să stăpânim această criză dacă nu începem să discutăm despre milionul de refugiați care a sosit anul trecut în Europa și că probabil Uh, un alt milion de refugiați va ajunge și în acest an. Mâine, ministrii de interne și de justiție vor discuta din nou despre introducerea unui nou articol în acordul Schengen pentru a putea prelungi și mai mult controlele uh, la frontieră. Și domnule Tusk, Uh, a conduce înseamnă uneori de a-ți, uh, înseamnă să-ți uh, asumi responsabilitatea. Mulțumesc, doamna Sargentina. Aveți o întrebare din partea doamnei Vosenberg. O acceptați? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție cuvintele doamnei Sargentini. Nu știu dacă v-ați, care este părerea noastră? Problema este lipsa de voință din partea statelor membre de a accepta uh, transferarea refugiaților și dacă Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică mai uh, dură față de Turcia, să, o, să oblige Turcia de a, uh, să reprimească refugiați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o criză a refugiaților și nu o criză a migranților. Uh, este vorba de oameni care solicită azil și până la urmă mie mi se pare că totul se reduce la voința politică. Nu cred că o atitudine mai dură față de Turcia va fi uh, un, un, ne va duce un răspuns. Au fost vehiculate suma de 3 miliarde de euro care încă nu a fost uh, plătită. nu ne dorim ca Turcia, de altă parte, să primească vize uh, pentru a veni în Europa și nu mi se pare că stăm într-o poziție de a purta negocieri cu Turcia. Mulțumesc. Dezbaterea asta nu m-a convins că ar fi ceva rău dacă cetățenii britanici uh, ar decide dacă pleacă sau rămân în Europa. Nu cred că sunt vizibile toate avantajele despre care s-a vorbit Consiliul. Consiliul n-a hotărât nimic uh, important în ce privește imigrația. A făcut cadou 3 miliarde Turciei fără uh, uh, cerințe obligatorii. Dar vreau să vă trag atenția, domnule președinte Tusk și domnule președinte, și vreau să tragă mai ales atenția Comisiei asupra faptului că există un cetățean european care a fost ucis după ce a fost torturat în mod barbar. Un cetățean italian tânăr de 28 de ani a fost ucis în Egipt și Europa, care se ocupă de drepturile omului în toată lumea, aici a tăcut mălc. E o adevărată rușine. Noi dorim să știm din partea Egiptului ce s-a întâmplat exact, când ne vor spune adevărul pe care l-am tot cerut și guvernul italian l-a cerut și vocea Europei și înaltului uh, reprezentant doamna Mogherini nu se aude. E o adevărată rușine. Bine, acum domnul Funtulis, un minut. Το πρόσφατο in Συμβούλιο Mulțumesc, domnule președinte. Summitul european a arătat că structura aceasta europeană nu are un viitor în formatul actual și că lucrurile se vor accelera în viitorul apropiat, poate chiar depășind capacitatea noastră de răspuns. Regatul Unit dorește să primească un statut excepțional pentru a rămâne în Uniunea Europeană, pentru a-și proteja suveranitatea națională. Dar există și alte țări care au suveranitate și ar trebui să ceară același lucru. Prin urmare, Grecia acum este practic asfixiată și nu există nicio urmă de solidaritate europeană în cazul nostru și, uh, practic, Uniunea Europeană este acum o pânză minciunilor. Prezența NATO în Marea Egee este trădare din partea guvernului, după părerea cetățenilor greci. Uh, e vorba de încercarea de a ne apropia de Turcia, o țară care nu are niciun loc în Uniunea Europeană. Faceți ce planuri doriți pentru Marea Egee, uh, plănuiți centrurile de detenție, dar trebuie să știți că noi am înțeles ce se întâmplă. Un minut și jumătate acum, domnul Fontu, domnul Brock. Uh, uh, Rats. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule comisar, aș dori să mulțumesc domnului uh, Tusk și domnului Juncker pentru colaborarea foarte bună pe care au oferit-o Parlamentul European și mie mi se pare că cu, ocazia aceste, acestor negocieri nu am vândut uh, sufletul uh, european, spiritul european. Ne-am obligat să respectăm normele cadrului uh, european, dar și să ne, ne-am angajat din punct de, de vedere politic să continuăm proiectul european. A fost un lucru important reflectat și în atmosfera în care s-au purtat aceste negocieri. Eu consider că acest uh, acord este legitim din punct de vedere uh, juridic și urmează să facem și modificările necesare din acest punct de vedere. Uh, pe, pe această bază putem să îndeplinim cele spuse de David Cameron la sfârșitul acestei, acestor negocieri. Regatul Unit nu poate să facă față singur uh, provocărilor um, din lumea actuală. Și astăzi am văzut că americanii și rușii au căzut de acord în Siria mm, fără să ne implice și pe noi. Deci este evident că viitorul uh, nu mai uh, revine doar popoarelor singure și sper că Acordul de săptămâna trecută îi va ajuta pe britanici să ia decizia potrivită. Vă mulțumesc. Uh, acceptați un, o întrebare din partea domnului Anderson. Îmi pare rău, domnule Iurec, uh, dau cuvântul doar unui singur coleg. Deci, domnule Anderson. Vă mulțumesc. Domnule Brock, cred că un acord prin care nu se recunoaște dreptul moral al statelor care nu au moneda, uh, adopte această monedă, are un uh, deficit. Și sunteți de acord că acest acord trebuie să fie completat și în acest punct de vedere. Tratatul de la Lisabona prevede foarte clar că 26 de state membre au obligații și angajamente față de moneda euro. 19 și s-au achitat de aceste obligații, 7 sunt pe cale de a o face și doar două state au opt out și opt inuri. Și am păstrat stabilitatea zonei euro, s-a convenit că zona euro poate fi extinsă și că toată lumea are aceleași drepturi și că există o egalitate între diferitele părți, dar am convenit de asemenea că cele uh, șapte state membre se vor bucura de aceleași uh, avantaje ca și statele care au moneda euro, precizând în același timp că moneda euro este moneda Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Rodriguez, un minut. Dear Mr. President, uh, you... Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre investiții, despre Schengen și cred că e o idee foarte bună, deoarece fragmentarea actuală a zonei Schengen uh, înseamnă că e nevoie urgentă de acțiune și trebuie să avem uh, frontiere uh, europene care să nu fie cu sârmă ghimpată și nici o fortăreață a Ar trebui să fie mai degrabă o infrastructură capabilă să organizeze și să dezvolte relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi externi, într-un mod în care o frontieră europeană reală să fie o structură înzestrată cu logistică, informații, capabilă să asigure siguranța cetățenilor europeni, să gestioneze fluxurile migratorii și să acorde asistență refugiaților la standarde decente. Cred că, sigur, ar fi o investiție importantă pentru viitor și acest tip de investiții ar trebui adoptat rapid. Mulțumesc. Și acum doamna Atkinson, un minut. Domnule președinte, Aș vrea să mulțumesc și să urez bun venit alegătorilor noștri din Sud-Est. Bine ați venit și sper că vă simțiți bine. Demi Cameron a obținut 1% din ceea cerut eu am reprezentat ENF în conferința președinților săptămâna trecută cu domnul Brock și președintele nostru arogant a hotărât că vrea să se întâlnească doar cu jumătate din liderii prezenți acolo, în ciuda faptului că noi reprezentăm sute de eurodeputați. Întâlnirea aceea mi-a spus ceea ce trebuie să știe cetățenii britanici. Nu va fi nicio schimbare de tratat, nicio restricție în ceea ce privește libera circulație, niciun control la frontiere. Singurul vot Uh, referitor la acest acord sunt doar voturi orientative, nu obligatorii. Deci acest acord nu valorează nici cât hârtia pe care este scris. Și Michael Gove, secretarul său de justiție, a spus exact același lucru. Politicienii pot să rupă acordul după referendumul. Singurul mod în care poți obține schimbare este să votezi ieșirea din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Șoidrova, un minut și jumătate acum. Děkuji, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, eu salut acordul la care s-a ajuns ca fiind expresia a voinței a 27 de țări și conține condiții acceptabile atât pentru Regatul Unit cât și pentru ceilalți și uh, este o soluție inteligentă. Sigur că trebuie să fim conștienți că acest acord înseamnă că vor continua negocierile privitoare la uh, modificările legislative, care vor fi discutate uh, și în această plenară. Cred că linia noastră roșie trebuie să fie valorile noastre comune și, să, și principiul nemodificării tratatelor. Sigur, eu respect pe toată lumea care uh, se opune populismului și mă bucură să uh, aud pe cei care îndeamnă Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, chiar cele britanice, iată domnul Fox, de exemplu. Pe de altă parte, domnul Farage a interpretat greșit spusele domnului prim-ministru ceh, care a spus doar că poate că va exista un efect de 2009, de dezintegrare, în cazul în care referendumul britanic ar avea un rezultat negativ. Noi nu dorim să ieșim din Uniunea Europeană. Dar sigur că există întotdeauna un risc dacă rezultatul uh, referendumului va fi nu. Eu sunt în favoarea energiei la negocierea domnului Tusk și aș dori să investească aceeași energie și în criza migranților. Cetați un uh, cartonaș albastru din partea colegilor să doamna Grapini. Mulțumesc domnule președinte stimată colegă și eu sunt de acord că marea britanie trebuie să rămână în uniunea europeană și înțeleg că și dumneavoastră. aș vrea să vă adresez următoarea întrebare credeți că după uh, concesiile făcute pe termen limitat de către consiliu uh, marii britanii și să sperăm că răspunsul va fi da scopul și sensul existenței uniunii europene și anume piață unică și uh, drepturi egale și libera circulație vor putea fi respectate? ja som presvedčená že dohoda. da Uh, sunt uh, convinsă că acordul respectă valorile noastre și că va fi respectată și piața comună și tot ce ați menționat dumneavoastră. Sigur că vom discuta orice fel de aspect legislativ, dar principiul pieței unice nu trebuie încălcat. Weidenholzer, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este bine că avem un uh, temei de decizie pentru referendum, referendumul din Regatul Unit și poporul britanic este cel care urmează să ia o decizie. Din păcate, alte decizii au fost amânate. Criza refugiaților ne preocupă puternic în acest moment și este păcat că această decizie a fost amânată pe data de 5 martie. Este ultima ocazie când putem lua o decizie adevărată avem nevoie de investiții concrete în statele uh, afectate, avem nevoie de mai multă siguranță la graniță, siguranță um, pe care, care nu poate fi înlocuită de revenirea la granițele interne. Grecia trebuie să fie sprijinită mai mult uh, prin și cu respectarea drepturilor om, uh, omului și în cele din urmă trebuie să ajungem la uh, această soluție comună europeană pe care ne-o dorim cu toții, așa cum uh, ne-o demonstrează ultimul studiu uh, al Fundației Bertelsmann. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Caras, minut și 30 de secunde. Domnilor președinți, uh, domnilor și domnilor, ambele teme, problema refugiaților și problema referendumului din Regatul Unit, au un numitor comun. Și anume, există Uh, prea mulți uh, politicieni care nu sunt suficient de responsabili, care se joacă cu temerile oamenilor în loc să propună soluții comune. Un alt numitor comun al acestor uh, teme este reprezentat de faptul că um, din amb- în ambele tabere există oameni care încearcă să se autoprofileze, să profită de temerile oamenilor uh, pe spatele solidarității europene, pe spatele proiectului european. Și aș dori să vă cer tuturor, puneți capăt acestui joc, pentru că situația este prea gravă, atât în ceea ce privește criza refugiaților, cât și în ceea ce privește apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană trebuie să discutăm despre comunitatea noastră și nu despre revenirea la vechile naționalisme și despre dorința unor politicieni de a se autoprofila. Și uh, încălcarea dreptului de către unii nu, uh, nu face acceptabilă încălcarea dreptului de către uh, alții. Înălțarea unui gard, unui zid, nu justifică înălțarea mai multor garduri de către alții. Nu așa vom reuși să, uh, să ne recâștigăm credibilitatea și să controlăm haosul uh, existent. Domnule Caras, domnul uh, Balcitis dore. Domnul, domnule Caras, vi se adresează o, o întrebare. Domnul Balcitis. Îmi cer scuză, sună domnul președinte. Îmi cer scuză. Domnul Balcitis uh, a intervenit primul. Îmi pare foarte rău. Da. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule Caras, ați spus multe lucruri. Majoritatea dintre noi suntem de părere că Regatul Unit trebuie să rămână în Uniunea Europeană și că bunul simț va fi cel care va triumfa. Însă nu sunteți de părere că Comisia Europeană trebuie să elaboreze totuși un plan de măsuri care să se aplice în cazul în care Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene? Trebuie să începem să vorbim despre The City din Londra, trebuie să vorbim despre o serie de lucruri care țin de utilizarea infrastructurii și de alte aspecte pentru care poate că ar trebui să ne pregătim. Negocierile din ultimele zile și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Uh, colegilor uh, Elmar Brock, uh, domnul Gualtieri, domnul Verhofstadt, membrii Parlamentului European, care au ajutat la obținerea acestui acord, pentru că astfel se garantează că proiectul european nu a fost sacrificat pe altarul intereselor naționale. Dreptul mare, eu plec de la premisa că, așa cum a a spus și Manfred uh, Weber că cetățenii europeni sunt cei care doresc să consolideze proiectul european. Și dacă Regatul Unit va vota să părăsească Uniunea Europeană, există un proces care, care se va de- declanșa și, în general, o, aș dori să spun, că orice referendum organizat de un guvern uh, înseamnă de fapt o slăbire a democrației parlamentare și o refuzare a propriei responsabilități care revine unui guvern. Domnule Caras, datorită uh, neînțelegerii anterioare, poate este bine să acceptăm o excepție, să dăm și cuvântul domnului Artui să vă adreseze o întrebare, dacă sunteți de acord. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimate coleg Caras. Vă mărturisesc că Mă acuz pentru faptul că am considerat că acordul la care am ajuns la sfârșitul săptămânii între șefii de stat și de guvern și domnul Cameron este un succes, pentru că e un teatru care nu face decât să dea o imagine a unei um, incapacități politice, ca și cum Europa ar suferi de pe urma lipsei de conducere, de viziune, de voință. Uh, o imagine care până la urmă nu ajută uh, poporul britanic să dorească să susțină proiectul european. Până la urmă, nu există o imagine de egoism național care se alătură întregii situații? Eu nu sunt satisfăcut de acest acord pentru că deschide calea tuturor revendicărilor și negocierilor posibile și timp de patru luni nu putem lua nicio decizie pentru că nu va fi avut loc referendumul până atunci. Din nou, revin la acest numitor comun între cele două teme. Se iau anumite decizii și uh, problema este lipsa de seriozitate în punerea în aplicare a acestor decizii. Și persoanele care au aceste decizii au un rol important. Trebuie să se ia mai în serios, pentru că cine nu se ia pe sine în serios nu va fi luat în serios este un lucru valabil atât pentru criza uh, refugiaților, cât și pentru referendumul din Regatul Unit. După cum am spus, nu discutăm acordul de săptămâna trecută, ci apartenența sau părăsirea uh, Uniunii Europene de către Regatul Unit. Tocmai de aceea am cerut mai multă seriozitate din partea politicienilor. Avem aceste probleme în statele membre pentru că nu sunt asumate deciziile uh, luate și uh, da, dacă acest lucru s-ar întâmpla, cred că pentru noi toți situația ar fi una mai bună. Mulțumesc, domnul Niedermüller, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. E în interesul tuturor ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Totuși, dacă citim noul acord, nu prea putem fi mulțumiți, mai ales în ce privește reducerea beneficiei, o reală discriminare și ne lasă un gust amar, pentru că domnul Faraj și extrema dreaptă au fost cei care au început campania asta împotriva lucrătorilor din estul Europei. Știm, uh, maghiarii, polonezii, nu se duc acolo pentru ajutoare sociale, ci pentru că nu au de lucru la ei acasă. Nu vor compensa ajutoarele sociale faptul că oamenii ăștia nu își pot vedea familiile ani de zile. E un gust amar pentru că din nou, plătesc cei care sunt mai vulnerabili. Pentru că, reducând ajutoarele sociale, uh, pur și simplu afectăm situația celor mai săraci. Și întotdeauna, când e vreun conflict, sigur, se reduc ajutoarele sociale. Și uh, iată, din nou aceea soluție. Și din nou avem state membre care vor dori să urmeze același exemplu. Eu vreau o Europa care Uh, nu uh, își dorește standarde sociale scăzute. Mulțumesc, doamna Șuița, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Am construit Uniunea Europeană pentru a împiedica conflictele și pentru a promova pacea, nu pentru a ceda în fața populismului. Cei care au creat Uniunea au avut curajul să creeze zona euro, zona Schengen și să unească Europa. Prin urmare, trebuie să păstrăm această moștenire. Președintele Weber a subliniat pe bună dreptate că în războiul din Libia, în Ucraina, în Siria, acordăm ne confruntăm cu toate aceste probleme și totuși prioritatea o dăm chestiunii britanice. Să fie aceasta oare adevărata prioritate în criza pe care o traversăm, cu o rata șomajului așa de ridicată în Uniunea Europeană? Domnul Juncker a spus, Juncker a spus de curând că fie vom fi curajoși, fie totul se va prăbuși. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de curaj, că Uniunea Europeană nu trebuie să dispară și cred că cetățenii britanici vor da dovadă de atitudine rezonabilă, vor lua decizia corectă în iunie și vor vota da pentru a rămâne în Uniunea Europeană. E singura soluție corectă atât pentru Uniune cât și pentru Marea Britanie. Domnule Tusk, ne-a spus și vă mulțumesc pentru asta că este unul dintre cele mai periculoase momente din istoria UE și aveți dreptate, dar suntem și în mijlocul unei crize migratorii umanitare oribile, cea mai mare de la cel de-al doilea război mondial și de aceea Aștept 7 martie cu mare optimism pentru că veți avea rezultatele summitului cu Turcia până atunci și sper că nu vom mai avea astfel de discuții. Înainte de a vă cere dacă, să-mi spuneți dacă acceptați cartonașul albastru de la domnul Iacobciș, trebuie să vă spun că doamna Guiom, următoarea colegă, va lua cuvântul și apoi vom asculta intervenția președintelui Tusk, care va trebui să plece, după care ne continuăm discuția. Deci așa se vor desfășura lucrurile. Acceptați cartonașul albastru de la domnul Iacobcici? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimată colegă, pentru că mi-ați acceptat cartonașul. Am ascultat intervenția cu atenție, vă cunosc și știu că vreți ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană și am aceeași părere. Însă, noi și Parlamentul European nu vom fi cei care hotărâm, ci cetățenii britanici vor hotărâ. Prin urmare, dacă cetățenii britanici hotărăsc că vor să părăsească Uniunea Europeană, sunteți de acord cu mine că acesta este răspunsul ferm dat de Regatul Unit și că n-ar trebui să mai urmeze alte negocieri? În acest caz, pentru că Regatul Unit va trebui să-și renegocieze uh, apartenența la UE. O să încerc să vă răspund la întrebare. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că acordul la care s-a ajuns este acordul final. Consiliul European a făcut concesii, a votat uh, în unanimitate pentru acest acord și nu cred că ar trebui să acordăm posibilitatea britanicilor de a-și renegocia apartenența la Uniunea Europeană. Deci răspunsul la întrebarea noastră este da. Qu'il soit question de... Doamna Guillaume. Uh, până la urmă, întrebarea este asta. E capabilă uh, Uniunea să rămână unită în diversitate sau în adversitate? În ce privește migrația, ce s-a hotărât? Păi nimic. Ce s-a făcut uh, la Consiliu e să se aprobe ceea ce deja exista, deși eficiența acestor măsuri la fața locului nu e prea vizibilă. Uh, apoi se caută soluții comune, însă se iau decizii laterale, pretutindeni în Europa. Uh, controlele la frontiere, respingerea cotelor de migranți. E practic o Europa a izolării, o izolării a Greciei, pentru că în Balcanii Occidentali se vede ce s-a întâmplat, se vorbește de haos la frontiere. Comisia și, președin, și președinția se pot confrunta cu o criză umanitară. Uh, vom face summituri peste summituri și nu vom lua nicio hotărâre majoră. E periculos să folosești criza migratorie ca un instrument de comunicare politică, dar așa se întâmplă și de data asta. Așa cum domnule președinte Tusk aveți cuvântul și apoi domnul comisar Dombrovski la finalul discuției. Vă rog, domnule președinte. Thank you. Thank you. Vă mulțumesc, domnule Just... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru înțelegere. Vreau să subliniez două aspecte pe care le discutăm astăzi. Acordul cu Regatul Unit și migrația. Aceste două subiecte sunt strâns legate între ele. N-am nicio îndoială cu privire la faptul că modul în care vom aborda criza migratorie va avea un rol cheie în campania privind pentru referendumul britanic. Toți cei care doresc să păstreze unitatea Uniunii Europene, unitatea întregului Occident și care consideră că ne regăsim acum într-un moment de importanță epică, trebuie să susțină un astfel de plan comun în cel mai hotărât mod posibil. Și la ce mă refer când spun plan comun? Mă refer la implementarea uh, eficientă a deciziilor noastre, la respectarea totală a codului Schengen și la acțiuni comune cu Turcia. În cazul în care această unitate în acțiunea în criza migratorie este încălcată de oricine, n-ar face decât să contribuie această înfrângere la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acest acord, cum am spus, încheiat cu Regatul Unit, va intra în vigoare, dar dacă cetățenii britanii votează să rămână în UE, dacă votează ieșirea, acordul va înceta să mai existe. Și nu ar trebui să ne facem nicio iluzie în acest caz. N-a fost una dintre multele runde de negocieri privind uh, Regatul Unit și Uniunea Europeană. A fost prima și ultima astfel de rundă de negocieri. Nu vor mai exista altele. Mulțumesc, îmi cer scuze, dar din motive tehnice trebuie să vă părăsesc. Mulțumesc. Domnule Tusk, spune domnul președinte, mulțumim și acum domnul Kefaloianis va lua cuvântul un minut și jumătate. Chine, proedre, Δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει με Domnule președinte, este dificil, dificil să nu fi de acord cu declarațiile dom- domnului Juncker și Tusk referitoare la acordul între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Aștept cu nerăbdare acest referendum. Regatul Unit Marea, în Marea Britanie sunt uh, vii încă discursurile trecute referitoare la unitatea acestui regat. Să sperăm că acest referendum nu va uh, periclita unitatea Regatului Unit, că nu va deveni o mică Anglie care să facă față restului lumii. Sper că zona Schengen va exista în uh, continuare. Turcia, din păcate, este o parte a problemei și nu o parte a soluției. Pentru că Turcia încurajează um, traficanții de persoane și a devenit, din păcate, un magnet pentru persoanele cu proveniență din uh, nordul Africii și nu și-a, nu și-a îndeplinit nici uh, promisiunile când vine vorba de primirea uh, celor care nu au primit o care nu au primit azil în Europa și sper că Europa va contribui la găsirea unei soluții comune. Vă mulțumesc, care acum cuvânt, cuvântul doamna uh, Cașetu Chiang, un minut. Grație, eh, signor președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Am uh asistat uh, la uh, al nu știu câtelea summit european care nu are niciun rezultat și uh, din nou se amână deciziile privitoare la imigrație, care este dovada crizei europene. Chiar credem că pentru a ne confrunta cu criza migratorie, obiectul, obiectivul Uniunii europene, europene trebuie să fie doar restrângerea fluxurilor migratorii, reducerea migrației ilegale, paza la frontierele externe. Asta este abordarea globală a Consiliului European ce se întâmplă cu politica pe termen lung pentru a gestiona fenomenul migratoriu, pentru a garanta accesul legal în siguranță, a crea canale pentru siguranța legală, pentru a integra migranții în sesutul economic social al țării noastre. Proiectul de raport al Parlamentului European în legătură cu fenomenul migrator dă răspunsuri concrete acestor întrebări ale mele. Pentru noi asta ar fi o abordare globală corectă față de fenomenul migrator, cu mai multă solidaritate și o repartizare egală a sarcinilor. Domnule președinte, fără o viziune pe termen lung din partea Europei, vom fi victimele unui faliment politic fără precedent și vom rămâne fără principala cucerire a Uniunii Europene, libera circulație a persoanelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Hökmark, cu minut și jumătate. I think it's striking that in the discussions we have had Cred că este frapant faptul că pe parcursul dezbaterilor din această dupămasă s-au auzit foarte puține voci uh, eurosceptice care să discută problemele cu care ne confruntăm nu este vorba doar de Uniunea Europeană și despre cum ne dorim să evolueze Uniunea Europeană, ci discutăm despre Europa, despre stabilitate, prosperitate, prosperitatea acestui continent. Și provocările sunt ușor de identificat. Putin, Rusia, Ucraina, provocarea unui număr de state membre a Uniunii Europene. Și știm că mulți dintre cei care sunt anti-Europa uh, ar fi fericit să cedăm în fața lui Putin, pentru că așa au votat de mai multe ori în Parlamentul European. Pe de altă parte, trebuie să ajungem la o redresare economică, la prosperitate și mulți uh, nu-și doresc o piață deschisă. Însă, dacă este să analizăm problemele legate de stabilitate, am referit la Putin. Uh, problemele din uh, Orientul apropiat și din nordul Afri- Africii, criza refugiaților. Cred că nimeni nu poate afirma că putem rezolva aceste probleme, nu le putem face față decât dacă am fi divizați. Cei care susțin fărâmițarea nu fac decât să dea apă uh, la apă speranțelor unora ca Le Pen, uh, care își doresc ca uh, Putin să divizeze Europa. Vă mulțumesc, domnule Höckmark. Domnul Marek Iurek dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? M-aș fi, m-ar fi surprins dacă nimeni nu ar fi recurs la cartonașul albastru. A da, domnule Iurek, 30 de secunde. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și pentru, pentru ce ați spus în legătură cu amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa și mai ales pentru partea din Europa din care provin eu. Însă, nu vedeți că, de fapt, nu cetățenii sunt cei care doresc să discute despre Uniunea Europeană și crizele prin care ă, trece aceasta, ci ă, guvernele tolerează asemenea proiecte, cum este Nord Stream 2, care amenință securitatea ă, Uniunii Europene. Domnule Hökmar, 30 de secunde aveți la dispoziție. Vă mulțumesc. Trebuie să recunosc că eu sunt foarte convins de faptul că pentru cetățenii europeni stabilitatea uh, continentului european este o prioritate. Cetățenii europeni își doresc pacea și văd care sunt amenințările la adresa acestei uh, păci. Își doresc să avem uh, o politică comună uh, climatică și de noi depinde să le arătăm uh, ce este de făcut. Și mi se pare interesant că nimeni din, uh, nimeni din cei care au participat la această dezbatere nu a afirmat că vom rezolva aceste probleme singuri, pentru că dacă ești singur nu poți rezolva nimic astăzi. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Elena Valenciano. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Am alocat mult timp încercării de a evita ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană și cred că am făcut bine să încercăm să evităm acest Brexit. Însă, mă surprinde timpul scurt și energia redusă dedicată încercării să evităm ca eh, să avem un Eurexit și anume ieșirea guvernelor Uniunii Europene din apărarea valorilor și principiilor care ne unesc. Vorbim despre criza refugiaților. Vorbim despre o criză care reprezintă adevărata criză prin care trece Europa în momentul de față. Europa Uh, a pretins că se ocupă de acest lucru și o face. Este o criză care pune sub semnul întrebării toate lucrurile pentru care am luptat și pe care le-am susținut. Așa că, în timp ce am lucrat pentru a evita Brexitul, am uitat să evităm eurexitul și anume dispariția principiilor, principiului solidarității și justiției, care au reprezentat valori de bază până acum pentru Uniunea Europeană, dar deja nu mai sunt așa. Vă mulțumesc. Ultimul uh, vorbitor înaintea intervențiilor spontane este domnul Paul Orangel, un minut și jumătate. Uh, eu să zic că uh, rezultatul... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că până la urmă acordul la care s-a ajuns la Consiliu, totuși putem spune că ne satisface. E vorba de a proteja principiile și valorile Uniunii Europene și să avem o reacție față de preocupările și semnele de întrebare ale Guvernului Regatului Unit și uh, ale poporului britanic, până la urmă. Dar este un uh, acord echilibrat și care ne poate satisface. Eu cred că, până la urmă, Sigur, Uniunea Europeană nu trebuie să interfereze în voința suverană a poporului britanic, care va decide uh, liber dacă vrea să rămâne sau să plece, dar uh, important e ca să avem o poziție clară. Deci dacă se hotărăște Regatul Unit să plece, atunci uh, decizia este irreversibilă și va avea o serie întreagă de consecințe. Adică uh, britanicii și toți europenii trebuie să înțeleagă faptul că uh, există avantaje și dezavantaje și dacă rămân și dacă pleacă. E vorba de drepturi și de datorii, deci nu va mai exista o a doua rundă de negocieri dacă răspunsul este că pleacă din Europa. Trebuie să știe care sunt consecințele ieșirii unui stat membru din Europa, din Uniunea Europeană. Uh, Desigur, acestea fiind spuse, decizia va fi a lor, liber și democratic. Vă mulțumesc că am ajuns la procedura intervențiilor spontane. 14 colegi doresc să iau cuvântul. Cred că voi putea da cuvântul aproximativ 10. Va trebui să vedem uh, cât de întârziați suntem, dar va fi foarte util dacă va fi respectat uh, minutul acordat. Prima pe lista vorbitorilor este doamna Meret Măghines, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte întâlnirea Consiliului a discutat uh, migrația, însă majoritatea dezbaterii uh, s-a referit la uh, referendumul din Regatul Unit. Eu aș dori să spun câteva lucruri și vis-a-vis -vis de criza migratorie, pentru că aceasta este legată de referendumul din Regatul Unit. Uniunea Europeană, dacă s-ar uita la ce se întâmplă în Turcia, în Liban, care au primit un număr atât de mare de refugiați, cărora Uniunea Europeană le-a făcut promisiuni, ar avea multe de învățat. Ar trebui să ne preocupe mai mult ce se întâmplă în, în statele respective. În ceea ce privește tema Regatului Unit, am luat deja cuvântul, am adresat o întrebare. Nu trebuie să intervenim, însă trebuie să ne exprimăm propriile opinii. Eu vin din, provin din Irlanda, care este vecină cu Irlanda de Nord și interesul nostru este de a păstra Regatul Unit în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Nicola Caputo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ca răspuns la criza migratorie, Consiliul a primit favorabil decizia NATO de a oferi asistență în activitatea de control și supraveghere a traversărilor din Marea Egee. Frontex trebuie să coopereze direct și strâns cu NATO. Implementarea planului de acțiune a Uniunii Europene în, are scopul să limiteze fluxurile migratorii. Trebuie să reducem numărul de intrări ilegale în Uniunea Europeană prin Turcia, prin eforturi suplimentare care să garanteze implementarea eficientă a planului de acțiune. Este necesar să se facă eforturi suplimentare pentru a garanta această eficientă și uh, summitul de pe 7 martie va fi decisiv. În ceea ce privește Brexit, cred că o posibilă ieșire din Uniunea Europeană ar putea să fie fatală pentru stabilitatea Uniunii Europene, dar și pentru economia Regatului Unit. Și chiar dacă acordul nu este cel pe care ni le-am fi dorit, e ceea ce a decis Consiliul și trebuie să facem toate eforturile posibile pentru ca Regatul Unit să rămână în Europa. Pentru a schimba Europa avem nevoie de mai multă Europa ca să o salvăm. Vă mulțumesc. Domnul Notis Maria, sunt minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sclavagiștii turci continuă să trimită mii de refugiați în Grecia. În plus, Grecia treptat se transformă într-un adevărat lagăr uh, ca la Dachau. <laughs> E multă ipocrizie în ce privește această reașezare, relocare a migranților. Uh, am promis să uh, găduim 60.000 de refugiați să fie relocați din Grecia în altă parte, dar nu s-a făcut nimic. Grecia este un adevărat magnet pentru refugiați care sunt capabile apoi să intre în, uh, din Grecia în toată zona Schengen, să circule liber. Singura soluție ar fi ca Grecia să iasă din zona Schengen și să-și închidă frontierele, să utilizeze articolul 72 al tratatului și să nu mai aplice tratatul Dublin 3 din motive de ordine publică. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Izascun Bilbao Barandica. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Partidul meu din, anul, din anii 30 susține proiectul european și de aceea astăzi trebuie să ne exprimăm îngrijorarea pentru un conținutul unui acord care încetinește Europa federală, slăbește conceptul de cetățenie europeană și insistă în mod opac să facă aceste negocieri. Din fericire, Parlamentul are o capacitate de intervenție și îmbunătățire a acestui document care a început să se scrie pentru a rezolva problemele interne ale lui Cameron și nu problemele Europei și ale europenilor. Bruxelles a fost utilizat într-o dezbatere dezbatere europeană ca o, un țap ispășitor uh, cu privire la ce se întâmplă pe solul propriu. Și n-am făcut decât să înțelegem că ar trebui să vorbim despre England Exit și nu Brexit. Pentru că uh, Scoția ne spune că dorește să facă în continuare parte din uh, Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să ne gândim că în curând va trebui să înțelegem că dacă Uh, susținem europeismul scoțienilor, galezilor, a celor din țara bască, nu facem decât să susținem de fapt Europa. Mulțumesc. Doamna González Beneț, acum un minut. Gracias, presidenta. Stimados colegi... Mulțumesc. Stimați colegi, ne-am trezit în, la sfârșitul acestei săptămâni cu un acord care spune multe despre Europa pe care o construim Europa cu două viteze despre care se vorbea la începutul crizei, criza iată că deja e realitate. Uh, marja de manevră care nu se acordă țărilor din Sud se acordă altora prin șantaj uh, contra principiului echității care stă la baza Uniunii Europene uh, concesiile acordate de Consiliul European agravează inegalitățile și acum mă refer la statutul de cetățenie. În Regatul Unit, 180.000 de cetățeni spanioli vor deveni cetățeni de rangul al doilea, deși muncesc și contribuie la bunăstarea statului. Nu putem decât să denunțăm caracterul arbitrar al acestui acord, care încalcă articolul 45 și articolul 46 al Tratatului Uniunii Europene. Acest acord Uh, este uh, o sancțiune față de țările care deja au suferit de pe urma autorității fără posibilitatea de negociere. Mulțumesc acum domnul Zoltan Balț, un minut. Elnök asszony, köszönöm a szót. Ide... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la documentul adoptat la acest Consiliu, unde se spune că statele membre convin că Regatul Unit nu își ia niciun angajament pentru a participa la integrarea tot mai strânsă a, Uniunea, a Uniunii Europene. Și este o prevedere care urmează să se regăsească în tratatele Uniunii Europene în momentul în care acestea urmează să fie modificate. Este o declarație foarte importantă făcută în acest acord nu este doar o declarație simbolică. Toate legile care se referă la Uniune tot mai strâns integrată nu avea niciun impact asupra Regatului Unit, însă se pune întrebarea discriminării, pentru că antidiscriminarea este o valoare europeană. Este un drept de care, uh, deci, de care ar trebui să se uh, bucure toate celelalte uh, state membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Șogor. Un minut. Er ah, este evident că departe de a fi reforma UE care era intenționată, acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută privind evitarea Brexitului este un acord pentru a răspunde preocupărilor exagerate, aș spune eu, unui singur stat membru. Sigur, concesiunile care afectează statele membre eh, meritau să fie făcute și um, Uniunea Europeană este mai bună cu Regatul Unit în interior decât în afară. Nu statele sunt cele care trebuie să ehm, facă față provocărilor eh, economice și financiare, ci o Europa unită și mai eficientă. Trebuie să fim foarte precauți ca acest uh, acord să nu deschidă cale de intrare pentru cerințe speciale din partea altor țări pentru problemele lor existente sau imaginate pe termen scurt sau lung. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Juan Fernández López Aguilar, un minut. La concluziile del Consejo nos... Mulțumim. Concluziile Consiliului ne pun în fața unui fapt împlinit. Una din cazurile în care e clar că un acord prost poate fi mai bun decât un dezacord. Dar uh, nu suntem aici pentru a judeca pe domnul prim-ministru Cameron. Cu asta se va ocupa Camera Comunelor și partidul său divizat, Partidul Conservator Britanic. Și, până la urmă, poporul britanic, cu cădea referendumului. Însă, rolul nostru este să ne asigurăm că Comisia respectă dreptul european în ce privește uh, punerea în aplicare a concluziilor, dacă se va întâmpla așa. Și sigur că nu se, să nu se încalce principiul fundamental al liberei circulații a persoanelor, consacrat în dreptul european. Să nu, transformă, să nu transforme în uh, imigranți pe cetățenii europeni aflați în Regatul Unit. E aceleași drepturi ca restul cetățenilor și sigur că să se și respecte concluziile Consiliului în ce privește criza refugiaților iată, se încalcă zi de zi pentru că nu se respectă cifrele de relocare. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Tomasić. Un minut. Iz izjava koje su uslijedile nakon sastanka dalo se iščitati... Vă mulțumesc. Declarațiile care au urmat după negocierile purtate săptămâna trecută ne-au determinat să considerăm că ambele părți acceptă acordul încheiat. Însă, reacțiile cetățenilor din uh, Marea Britanie de demonstrează că există foarte mulți care sunt nemulțumiți uh, de acordul încheiat, ceea ce arată că dacă regat, chiar dacă Regatul Unit va rămâne Uniunea Europeană, Uniunea Europeană va trebui să fie uh, reformată, pentru că nu mai face față timpurilor moderne. Avem nevoie de un grad mai mare de descentralizare a competențelor pe plan european, pe plan național. Nu trebuie să ne amăgim. Chiar dacă Regatul Unit uh, rămâne în Uniunea Europeană, milioane de britanici vor critica în continuare și uh, chiar dacă uh, Regatul Unit va pleca, nici noi nu va trebui să tăcem vă mulțumesc, are acum cuvântul domnul Cauntis, Un minut. Toti politicii της Comision είναι υποκριτική. Doamnă președintă, politica Comisiei este o politică ipocrită în ceea ce privește situația imigrației. Ne spuneți acum că nu puteți aplica o soluție europeană în ceea ce privește problema aceasta a migrației. Aveți forță, puteți impune, de exemplu, niște politici foarte dure împotriva Europei. Dar, dintr-o dată, iată că aveți o atitudine foarte slabă. Știți că în Grecia, în momentul de față, există mii de refugiați care sunt condamnați să nu mai poată ieși din țară. Ce vreți să faceți? Vreți să repuneți în aplicare Dublin 3 și ați luat măsuri, măsuri care nu fac decât să înrăutățească situația refugiaților, care prezintă niște probleme foarte grave pentru țara mea și pentru restul țărilor din Uniunea Europeană. Doamna președinte, întrerupe. Äh, Vă mulțumesc, domnul Constantinos Papadakis, are acum cuvântul un minut. Ξεκαθαρίζουμε ότι είναι η εφαρμογή των επικίνδυνων αποφάσεων του Συμβουλίου και όχι... Mulțumesc. Problema e modul în care se aplică deciziile Consiliului, care sunt periculoase uneori și nu neaplicarea lor. Că se aplică deciziile periculoase. Consiliul a acceptat recomandările din 12 februarie în ce privește uh, aplicarea Schengen și a permis uh, orice, a permis închiderea frontierelor, a permis uh, ca unii să aleagă um, între lucrătorii migranți și ceilalți și a, unii au confiscat banii și averile migranților și cu acordul guvernului elen, lupul a intrat în stână, e paznic la oi și e o problemă asta. Oamenii nu trebuie să devină sclavi, trebuie să luptăm împotriva puterilor imperialiste. Trebuie să combatem fascismul. Trebuie să ajutăm imigranții, desigur. Nächste Rednerin Frau Maria Spiraki. Für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 Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să facem eforturi comune pentru a găsi o soluție la această problemă. Ce se va întâmpla cu relocarea forțată? Comisia va spune că dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci este un preț de plătit, că vor exista sancțiuni, că statele membre care nu respectă aceste prevederi nu vor primi, de exemplu, fonduri structurale? Vom putea face ceva sau va trebui să nu acționăm în cazul țărilor care mm, nu respectă regulile, cum de exemplu a făcut Ungaria? Acceptăm încălcarea legislației internaționale? Turcia va încălca dreptul internațional? Nu vrem să vedem că statele membre se târăsc să-și îndeplinească angajamentele. ne minute. Domnul Brennan, un minut. Um, I'm sure I... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu sunt singurul uh, pe care îl îngrijorează poziția Partidului Unioniștilor Democratic din Irlanda de Nord, care se opun rămânerii uh, Regatului Unit în Uniunea Europeană. Însă, după cum le sugerează numele, sunt un partid unionist Însă, dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, acest lucru va declanșa un alt referendum în Scoția și dacă Scoția va părăsi Regatul Unit, nu va mai rămâne un uh, drapel, uh, dra- nu va mai exista un regat unit, drapelul unionist nu va mai avea niciun motiv de existență, deci aș dori să cer Partidului Unionist să-și regândească poziția. Mă întreb Uh, cum se pot numi un partid unionist și să lucreze la distrugerea tocmai acestei uniuni. Deci vă rog să vă spun. Vă mulțumesc. Doamna Morva, în legătură cu regulamentul de procedură? Da. Mi-am uh, anunțat intenția de a, de a interveni la intervențiile spontane încă de la începutul acestei uh, după, după mese și mă întrebam care este principiul conform căruia dați uh, cuvântul. Și apoi mă întreb ce s-ar întâmpla dacă mai mult de 500 de membri ai Parlamentului European din cei 750 ar participa la o asemenea dezbatere. Cine ar mai primi uh, cuvântul? Doamna Morvai, uh, la Catch DI, DI încercăm să dăm cuvântul cât mai multor colegi, însă trebuie să respectăm ponderea, mărimea grupurilor politice, din partea grupurilor politice mai importante am dat cuvântul la trei reprezentanți, din partea grupurilor mai puțin numeroase la doi, am dat cuvântul uh, și neafiliaților, unui coleg din uh, partidul din care faceți dumneavoastră parte, deci um, dumneavoastră ați fost a treia um, din partea neafiliaților care v-ați manifestat interesul să luați cuvântul. Am dat cuvântul deja la doi uh, colegi neafiliați, deci mi se pare că am uh, respectat un principiu echitabil. Și acum a venit rândul domnului comisar Dombrovskis pentru o ultimă declarație în numele Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Înainte de toate negocierile cu Regatul Unit. Săptămâna trecută, șefii de stat și de guvern au reușit să ajungă la un acord cu premierul britanic, iar acum decizia finală va trebui să fie luată de populația din Regatul Unit. După cum spunea președintele Juncker, în cazul în care rezultatul referendumului va fi pozitiv, Comisia va veni cu propuneri legislative pentru punerea în aplicare a acordului. În ceea ce privește criza refugiaților, Comisia Europeană lucrează neîncetat pentru a gestiona această criză. Considerăm că soluția găsită nu poate fi decât una europeană. Statele membre trebuie să coopereze între ele și să implementeze acordurile deja încheiate vedem primele semne pozitive, cu o mai bună gestionare a granițelor externe, cu hotspot-uri și politici de uh, relocare, iar Comisia va veni în curând cu noi propuneri de îmbunătățire a situației. Re- acțiunile concertate cu partenerii străini sunt de asemenea foarte importante. Întâlnirea cu Turcia de pe 7 martie va fi esențială din punctul acesta de vedere. Prin urmare, trebuie să venim cu un răspuns coordonat la această criză a refugiaților. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea, iată, s-a